Colegi, per favore, se volete prendere... Stimați colegi, vă rog să luați loc. Timpul uh, este, minutele sunt numărate și deci uh, aș uh, dori să vă rog să fim punctuali. Aș dori de asemenea să îi rog pe ziariști, pe jurnaliști, pe fotografi să le permită deputaților să se așeze în uh, sală pentru ca uh, noi să ne putem uh, începe lucrările. Doamnă Ashton, aș dori să vă urez bun venit. Sper că va profita de această reuniune, de această întâlnire pentru a ne prezenta portofoliul său și liniile directoare ale politicii sale. Știm că a mai avut loc o audiere. Cu ocazia acestei a doua audieri, sperăm să putem avea un adevărat schimb de vederi între Parlamentul European și doamna Ashton. Lei. E absolut simbolic că doamna Ashton este persoana cu care se deschide, pornește ciclul audierilor comisarilor numiți pentru că uh, dânsa reprezintă adevărata noutate a uh, politicii europene externe, care începe cu a pune în aplicare tratatului de la Lisabona și rolul domniei sale de vicepreședinte al Comisiei, dar și îndeosebi uh, de înalt, reprezent, înalt reprezentantă a politicii externe a Uniunii Europene, reprezintă adevărata noutate. Înainte de a-i da cuvântul, aș dori să reamintesc colegilor că regulile acestei audieri vor fi foarte riguroase din motive de necesitate și nu uh, din motive de alegere a președintelui. Uh, timpul de vorbire va trebui respectat foarte strict pentru că trebuie să încheiem foarte rapid uh, lucrurile noastre la orele 16. Structura audierii prevede o, o primă rundă de întrebări cu coordonatorii, în care le-a fost oferită posibilitatea, după o primă întrebare, de a și răspunsul inițial, să aibă un drept la replică de, pentru precizări pentru a doua intervenție. Totuși, în orice caz, pentru toți e valabilă regula pe care o voi aplica foarte riguros, anume un singur minut aveți la dispoziție pentru a pune o singură întrebare. Și vă solicit să respectați această regulă pentru a evita o situație neplăcută în care va trebui să vă întrerup. Deci să formulați o singură întrebare. Doamna Ashton are puțin timp la dispoziție și e bine să ne limităm la o singură întrebare și e bine ca această întrebare să fie formulată în mod clar. Mulțumesc tuturor încă de pe acum pentru colaborare, pentru colaborarea la uh, lucrările acestei audieri și dau cuvântul doamnei Ashton pentru o intervenție care să nu depășească 10 minute. Mulțumesc, doamna Ashton, aveți cuvântul. President. Domnule președinte, stimați deputați, îmi face extrem de mare plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră în această după-amiază pentru a discuta despre cum intenționez să acționez în calitate de prima persoană care îndeplinește dubla funcție de înalt reprezentant pentru afaceri externe și vicepreședinte al Comisiei Europene. După cum bine știți, am o stimă cât se poate de mare pentru acest Parlament și cooperarea strânsă cu Parlamentul European va fi o parte cheie a noilor mele răspunderi. Tratatul de la Lisabona este acum în vigoare. Acesta reprezintă un moment de mare șansă, pentru că promite foarte multe lucruri pe care cetățenii Europei și deputații europeni le doresc de multă vreme. O Uniune Europeană mai democratică, o Uniune Europeană mai eficientă, care oferă rezultate în domeniile cele mai importante pentru cetățeni, inclusiv în domeniul economic și, în primul rând, o Uniune Europeană mai credibilă și mai puternică într-o lume care se schimbă rapid. Au loc mari schimbări de forțe, apar noi crize în fiecare zi și trebuie să ne asigurăm că și reacțiile noastre sunt la înălțime și spun eu deliberat, pentru că cred că aceasta este o răspundere colectivă europeană. Ca mulți dintre dumneavoastră am convingerea că uh, în lumea întreagă se cere un angajament european mai mare, promovarea păcii, protejarea celor vulnerabili, combaterea sărăciei și rezolvarea marilor probleme ale timpului nostru. Trebuie să răspundem la acest apel, trebuie să uh, îmbinăm leadership-ul și parteneriatul, trebuie să ne promovăm valorile și să ne apărăm interesele, trebuie să îi ascultăm pe partenerii noștri și să ne asigurăm că atunci când vorbim, glasul nostru este auzit. Și exact asta am de gând să fac cu ajutorul dumneavoastră tuturor din Parlamentul European în colaborare cu președintele Barroso și ceilalți colegi din comisie, ca echipă și, desigur, cu toți miniștrii din Consiliul Afacerilor Externe. Știu că noul meu rol angajează o responsabilitate enormă și știm cu toții că rezultatele nu se vor realiza singure numai sau numai prin vorbe. Ele uh, vor rezulta din alegerile pe care le facem și acțiunile pe care le întreprindem. Este datoria noastră față de cetățeni și față de cetățenii din lumea întreagă care așteaptă ajutorul Europei să profităm de uh, șansele oferite de tratatul de la Lisabona. Una dintre cele mai mari sarcini ce derivă din tratatul de la Lisabona este crearea Serviciului European de Acțiune Externă. Aceasta va fi principala mea prioritate și am să vă explic acum de ce. Nu e vorba doar de un exercițiu birocratic, este vorba de o șansă ce apare odată pe generație de a construi ceva care întrunește toate elementele angajamentului mandatului nostru, politic, economic și militar, pentru a implementa o singură strategie coerentă. Aceasta este viziunea mea. Trebuie să creăm ceva care să aducă plus valoare pentru cetățenii din statele membre față de ceea ce statele membre fac deja și uh, ceva care să ofere non-europenilor un partener de încredere. Avem nevoie de cei mai buni și cei mai străluciți oameni în acest serviciu. Trebuie să uh, folosim personal din toate domeniile relevante de la Comisie, Consiliu, Consiliu, Secretariatul Consiliului și statele membre și trebuie să deschidem mai mult acest serviciu în viitor. Munca a început deja și eu accelerez pregătirile ca să pot propune uh, ceva concret care să ducă la o decizie a Consiliului în aprilie. Parlamentul European joacă un rol crucial în tot acest proces. Ați adus deja contribuții importante și aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră în acest proces. Însă, în crearea acestui serviciu trebuie să răspundem și uh, chestiunilor delicate cu care suntem confruntați în imediat. Trebuie să fim activi în uh, chestiuni globale, acolo unde Europa trebuie să joace rolul de plin și în vecinătatea noastră imediată, unde trebuie să jucăm un rol de lider. Afganistan și Pakistan, Iran, Orientul Mijlociu, Somalia și Yemen sunt unele dintre principalele noastre priorități. Am participat deja la întâlnirea ministerială a NATO în privința Afganistanului, care a fost o șansă de a mă întâlni cu secretarul general al NATO, Anders Rasmussen. Am hotărât să lucrăm pragmatic pentru un parteneriat UE-NATO foarte eficient. Intenționez să călătoresc la Washington cât se poate de curând pentru a discuta cu Hillary Clinton și cu alți uh, oficiali de vârf din SUA pentru uh, a dezvolta strategii comune și acțiuni în probleme globale și sper să merg și la Moscova și la Beijing cât de repede. Cu privire la Orientul Mijlociu, mă voi întâlni mâine cu senatorul Mitchell și cu Tony Blair și intenționez să mă deplasez în regiune cât mai repede cu putință. În Iran, în ce privește Iranul, serviciile mele sunt în contact cu toți uh, actorii relevanți, inclusiv E3 plus 3. Trebuie să decidem care vor fi următoarele măsuri, având în vedere refuzul Iranului de a-și respecta obligațiile internaționale. Pe lângă aceste probleme mondiale, noi, Uniunea Euro Europeană, avem o răspundere foarte mare în ce privește politica de vecinătate. E foarte importantă în sine bine, însă cred că credibilitatea noastră internațională depinde de felul în care interacționăm cu vecinii imediați, ceea ce înseamnă promovarea unor reforme genuine, adevărate, în Balcanii de Vest și asigurându-ne că întreaga regiune beneficiază de pe urma potențiale integrării în Europeană. Am luat măsuri în ce privește liberalizarea vizelor cu Serbia, Montenegru și fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Mai mult, avem nevoie de o uh, strategie eficientă pentru a depăși impasul politic din Bosnia-Herzegovina. Dincolo de Balcani, intenționez să mă implic activ în Ucraina, unde se profilează alegeri uh, uh, prezidențiale. Uh, avem multe, foarte multe interese, inclusiv uh, energia. Belarusul, Moldova și țările din Caucazul de Sud uh, au nevoie de o implicare activă din partea Uniunii Europene. De asemenea, regiunea mai vastă a Mării Mediterane reprezintă o prioritate de prim rang. Există legături istorice, dar și interese comune, inclusiv migrația ilegală. Trebuie să ne bazăm pe activitatea începută de Uniunea pentru Mediterană. Trebuie să trecem de vecinătatea imediată părți precum Africa, America Latină și Asia sunt uh, foarte importante pentru Europa. În toate aceste regiuni trebuie să rămânem implicați dând dovadă de creativitate și hotărâre. Dincolo de aceste chestiuni regionale, doresc să mă refer la anumite uh, teme uh, specifice, neproliferare, contraterorism, energie, schimbări climatice, drepturile omului. Nu e vorba de puncte izolate, ele fac parte dintr-o listă de priorități mai vastă pentru noi și strategiile noastre cu aceste aceste regiuni trebuie să fie coordonate și cuprinzătoare. Același principiu se aplică și politicii comune de securitate și apărare comună. Știu că toată lumea este, are un interes foarte clar în ce privește uh, aceste operațiuni de gestiune a crizelor. Ele salvează vieți, creează un spațiu, un spațiu comun în regiuni care sunt răvășite de război, iar implicarea Europei este foarte importantă. Trebuie să ne bazăm pe progresele înregistrate în anii recenți, asigurându-ne că misiunile noastre beneficiază de suficient personal, sunt echipate și bine conduse. În fine, câteva cuvinte în legătură cu parteneriatele internaționale. Problemele complexe ale unei lumi mondiale necesită răspunsuri multilaterale cuprinzătoare și pentru mine aceasta este miza uh, noțiunii de um, securitate durabilă. În acest sens, avem nevoie de parteneriate cu toate părțile relevante, SUA, China, Rusia, dar și Turcia, Japonia, Canada, India, Brazil și Africa de Sud, cu Națiunile Unite, cu NATO, cu Af uh, Uniunea Africană și cu alți parteneri stimularea acestor parteneriate va fi un aspect important al uh, activității mele de zi cu zi, astfel încât să avem relațiile necesare pentru a duce la reacții uh, adecvate în uh, fața unor provocări imense. Însă trebuie să ne asigurăm că și sistemul internațional este consolidat. Domnilor și domnilor deputați, pentru mine e un moment crucial. Trebuie să fim ambițioși, trebuie să încercăm să obținem rezultate concrete, să ne asigurăm că acțiunile noastre sunt însoțite de uh, curaj și că uh, tratatul de la Lisabona, prin uh, instrumentele pe care ni le oferă, e bine folosit. Rol, rolul meu e de a aduce un nou având uh, și de aceea aș dori să vă asigur că voi răspunde în fața Parlamentului așa cum prevede tratatul de la Lisabona. Mai mult voi uh, promova dezbateri mai vaste în întreaga Uniune Europeană pe toate aceste teme. Mulțumesc, aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră și dezbaterea. Grazie, signora Aston. Mulțumesc, doamnă Ashton, mulțumim și acum trecem, dăm cuvântul coordonatorilor. Vă reamintesc formatul uh, acestei prime runde de intervenții. A diritto a un minuto. Fiecare intervenient are um, dreptul la o întrebare de un minut și la o singură întrebare. Răspunsul în alte reprezentante va fi de două minute Apoi uh, va avea loc, va, se va face fie o a doua întrebare, fie un comentariu cu durata de un minut și în încheierea rundei, doamna Ashton va mai avea un minut la dispoziție pentru un răspuns final. Și uh, începem uh, intervențiile cu un minut pentru domnul Brock. Vă rog. Herr Präsident, uh, Frau Kandidatin, Domnule președinte, doamnă candidată, dați-mi voie în primul rând să vă adresez sincere mulțumiri în numele grupului PPE pentru prezentarea făcută și dați-mi voie să vă spun, doamnă, că uh, așteptăm să avem o cooperare intensă cu dumneavoastră. Aș dori să vă adresez mai multe întrebări vă veți uh, înhăma la o nouă sarcină pentru că veți avea noi competențe comune între Comisie și Consiliu, veți ține frâiele politicii externe comune și veți crea uh, noul Serviciu de Acțiune Externă European. Ați spus că doriți să garantați coerența atunci când uh, v-ați prezentat lucrările la Parlamentul European, și când ve veți mai face acest lucru pe viitor, va trebui să dați dovadă de această coerență. Aș vrea să știu dacă cât de nuanțat doriți să o faceți. În al doilea rând, în ceea ce privește președintele, vă rog să puneți o singură întrebare pentru că aveți doar un minut. Și doamna Ashton are două minute să răspundă. Domnul Brock se întrerupe. Doamna Ashton. I very much, uh... Mulțumesc pentru cooperare. Uh, Cred că această suprapunere a responsabilităților, responsabilităților mele este un atu și nu o problemă, pentru că tocmai pentru că ele uh, sunt strâns legate, pot să-mi îndeplinesc ambele roluri într-un uh, mod coerent față de lumea externă și față de Uniunea Europeană. Sigur că este o provocare, dar este și un avantaj pentru mine. În ceea ce privește răspunderile mele față de Parlamentul European, eu reprezint și Comisia și Consiliul în acest sens. Și în fața Parlamentului vreau să îndeplinesc rolul de comisar, dar să aduc și plus valoarea dată de funcția mea la Consiliu. Va trebui să decidem în domeniul logistic cum să facem acest lucru, pentru că uh, deputații au avut bunătatea de a pune în vedere faptul că această răspundere este una foarte mare și că va trebui să găsesc timp pentru a mă asigura că voi putea veni la Parlament. Trebuie neapărat să fac acest lucru pentru a-mi îndeplini răspunderea. Eu uh, doresc și îmi face mare plăcere să vin la Parlament cât mai des și să colaborez cu Parlamentul pentru a dezvolta Serviciul de Acțiune Externă. L'onorevole Broc a Mulțumesc, domnul Broca, are dreptul la replică pentru un minut. Mrs. Ashton, Sie haben leider Gottes nicht geantwortet auf die Fragen der Haushaltsrechte. Doamna Ashton, voiam să vă mai întreb și despre competențele bugetare ale Parlamentului European și competențele de control bugetar în domeniul relațiilor externe. Credem că ar trebui să avem aceleași prerogative ca cele pe care le avem în legătură cu Comisia. Deci, competențele bugetare și de control bugetar ale Parlamentului trebuie să fie garantate. Vreau să știu dacă sunteți de acord cu mine în această privință. Sunteți de acord că reprezentarea externă a Uniunii Europene se încadrează la articolul 22, cu excepția PESC, care intră la articolul 17 și orice propunere a Consiliului trebuie să uh, treacă pe la Comisie, cu excepția PESC, care ține de înaltul reprezentant. Sau aveți altă viziune? Do Doamna nu aveți dreptul la replică. Un minut, vă rog. Explored. One is... Sunt uh, propuse două modele. Uh, unii dintre deputații europeni ar dori ca Serviciul de Acțiune Externă să funcționeze prin intermediul Comisiei și ceilalți consideră că tratatul prevede o operațiune sui generis. Dați-mi voie să vă spun clar, domnule Brock, că bugetul Serviciului de Acțiune Externă va face obiectul controlului bugetar complet al Parlamentului European, indiferent de structura adoptată până la urmă. Iar sarcina mea este ca acest serviciu să fie eficient și ca fondurile să ajungă în mod eficient pe teren. Trebuie să mă asigur că cei care au nevoie de resurse, fie că e vorba de delegațiile noastre, de ambasadorii de pe teren, sau de proiectele uh, desfășurate prin intermediul lor. Eu vreau ca fondurile să funcționeze bine pentru acești oameni și pentru binele Uniunii Europene. Indiferent de structura adoptată, Parlamentul joacă un rol important și, evident, un rol de control. Sper că răspunsul este cât se poate de clar. Una domandă. Mulțumesc acum, domnul Vigenin. O întrebare, un minut. Aveți cuvântul. Председател, uvăjeamă госпожо Аштън, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, Doamna Ashton, în numele grupului socialiștilor și democraților, aș dori să vă urez bun venit la Comisia de Afaceri Externe și aș dori să vă urez succes. Uniunea Europeană are nevoie de politici active în domeniul politicii comune de securitate. Tratatul de la Lisabona a introdus anumite schimbări, inclusiv instituirea postului dumneavoastră. Aveți această misiune dificilă de a avea două mandate, a fi, pe de o parte, înalt reprezentant pentru politica de externă și de vicepreședinte al Comisiei Europene. Sigur că e un experiment interesant, care sper să fie un avantaj pentru dumneavoastră, pentru că, în acest mod, Parlamentul European are șansa de a avea politici, o influență mai mare asupra politicii comune de securitate. De asemenea, acest serviciu extern, pentru acțiune externă, e o nouă creație, având în vedere tratatul de la Lisabona. Iată care este întrebarea mea. E, non a formulat la domani. Nu ați formulat întrebarea în timpul prevăzut, mă scuzați. Îmi pare foarte rău, dar eu trebuie să respect regulile pentru toți. Doamna Ashton, dacă doriți să comentați această introducere făcută de domnul Vigenin, aveți două minute la dispoziție. <laughs> it's, <laughs> it's an additional challenge to try and guess the question. E într-adevăr o provocare formularea unei întrebări, recunosc. <laughs> Însă, Domnul Vigenin, cred că am înțeles ce doreați să spuneți, pentru că cred că vă refereați mai ales la relațiile între Serviciul pentru Acțiune Externă și Parlamentul European și aș dori să spun pe scurt câteva lucruri. Așa cum spuneam înainte, Parlamentul are un rol crucial de jucat în dezvoltarea, în configurarea rolului meu și în um, relevanța serviciului pentru acțiune externă. Voi reveni la Parlamentul European pentru a vă împărtăși pozițiile mele și punctul de vedere în legătură cu deciziile Consiliului și voi încerca să mă pun la dispoziția Comisiei dumneavoastră cât de mult cu putință, sigur în limitele uh, activității importante, dar și foarte vaste care îmi revine. Și eu doresc să vă spun că pentru mine e vorba de un drum cu două sensuri. Sper că Parlamentul va înțelege faptul că aștept de la parlamentari ca și ei să-mi pună la dispoziție ideile lor și experiența lor, pentru că e vorba de persoane care au experiență foarte vastă pe teren și mulți uh, m-au întrebat, de exemplu, cum aceste servicii la fața locului sprijină parlamentarii care știu că uh, se deplasează în regiuni pentru a configura politici și așa mai departe. Trebuie să ne gândim la aceste elemente și apoi trebuie să vedem cum ne asigurăm că Parlamentul va avea un contact direct cu Parlamentul personalul, cu, cu personalul, îmi cer scuze, deci, iată, încerc să ajung la acest uh, cadru general care să permită Parlamentului să aibă un rol, rolul de plin pe care îl aștept de la el. Deci uh, aștept cât mai multe contribuții, cât mai multe sugestii uh, pentru activitatea mea. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar măcar am încercat. Domnule Vighe. Apelul de un minut. Per... Aveți la dispoziție un minut pentru a vă formula întrebarea, vă rog. Wrong language. Câteodată e greu să vorbești uh, chiar în limba ta, deci voi încerca să mă adresez în limba engleză. Întrebarea mea era foarte clară. Ați fi de acord că numirile la nivel înalt în acest serviciu pentru acțiune externă sau persoanele numite vor trebui să fie audiate în Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European. Uh, Parlamentul e gata să facă acest lucru pentru că ne-am dorit ca în serviciile dumneavoastră să se afle personal foarte calificat și în numele uh, cetățenilor europeni dorim să ne asigurăm că așa va fi. Și a doua întrebare, domnule președinte, apropo, nu e o a doua întrebare, ci e o urmare a primei întrebări în legătură cu acordurile cu țările terțe. Conform tratatului de la Lisabona, Parlamentul trebuie să valideze aceste acorduri și până acum avem, am avut impresia că Parlamentul nu a fost consultat uh, suficient uh, pe anumite teme, precum drepturile omului. Vă pot da un exemplu, acordul de parteneriat cu Limbia ne puteți asigura că Parlamentul va fi consultat de acum în vedere? Fără timp. Mă scuzați, domnule Vigenin, dar ați depășit timpul de vorbire. Are uh, un minut acum la dispoziție, domnule Ashton. Point. Aș dori să vă dezamăgesc că uh, la prima întrebare. Nu sunt uh, convinsă că uh, Ehm, audierele reprezintă înainte de numire eh, soluția cea mai bună, pentru că e foarte greu să eh, aduni oameni calificați și să, să formezi un astfel de serviciu. Însă sunt de acord eh, că în cadrul activității lor aceste, aceste persoane de înalt rang ar trebui să vină la Parlamentul European. Nu sunt convinsă de ideea audierilor, însă sunt deschise la alte sugestii. În ce privește acordurile de parteneriat, eu mă voi asigura că poziția Parlamentului European va conta, mai ales pe uh, tema drepturilor omului. Din întregul Parlament, deputații mi-au uh, pus întrebări uh, pe această temă. Conform tratatului, într-adevăr, ar trebui să implicăm mai mult Parlamentul. Cum are cuvântul doamna Neitz pentru un minut o întrebare. Madam Ashton, Mr. President, colleagues. Doamna Ashton, domnule președinte, dragi colegi, printre multele provocări cu care vă veți confrunta, cred că principalele sunt următoarele. Întâi, de a stabili un rol de lider în politica externă și de securitate a UE și uh, în, reuș- în reușita de a coordona acțiunea partenerilor implicați, uh, prim-ministru președinției în oficiu, uh, miniștri de externe și alți comisari, printre care, în primul rând, colegul care se ocupă de extindere și politica de vecinătate. Și a doua provocare, după cum a spus, este lansarea acestui uh, serviciu de acțiune externă european, unde va trebui să vă stabiliți din nou rolul de lider asupra uh, partenerilor interesați, conlucrând aproape, cum ați uh, promis, cu Parlamentul și Comisia noastră. Deci întrebarea mea este, cum intenționați să vă stabiliți acest rol de lider? în toate problemele legate de politica externă și de securitate. Mulțumesc. Președintele, două minute pentru replică are înalta reprezentantă acum. Doamna Ashton, mulțumesc pentru întrebare și aveți dreptate când, ați desc- când descriți această varietate de persoane diferite care au responsabilități de jucat în acest uh, domeniu. Uh, am, am lucrat deja uh, foarte mult aici în câteva săptămâni uh, pe care le-am avut la dispoziție. Tratatul e foarte clar în, privi- în privința responsabilităților la sfârșitul său. Tratatul este un punct de referință pentru uh, noi toți uh, în momentul în care ne identificăm responsabilitățile. În discuțiile mele cu președintele Comisiei și președintele Consiliului, uh, ne-am exprimat foarte clar în legătură cu asigurarea respectării acestor, și identificării acestor responsabilități și de aici îmi voi extrage rolul de lider. În al doilea rând, scopul adunării acestor competențe împreună a fost o mai mare coerență a sistemului pe o, pentru o politică comună, pentru o strategie comună a celor două instituții. Deci, examinând rolul celor trei comisari cu care voi conlucra de aproape, uh, am identificat foarte clar uh, răspund, răspunderile legate de acest rol și uh, identificarea cadrului strategic și direcției strategice a politicii noastre împreună cu Parlamentul, cu Consiliul și cu Comisia, desigur, dar pentru aceasta și pentru ca Comisia să uh, conlucreze cu mine, trebuie ca această direcție strategice să se concretizeze. Și este, uh, poziția noastră este foarte clară, m-am întâlnit foarte clară, m-am întâlnit cu cei trei comisari numiți, uh, separat și împreună, ca echipă și cu președintele Comisiei, pentru a stabili, a stabili această strategie. Sigur, mai sunt multe aspecte practice de lămurit, însă am stabilit foarte clar direcția și împreună cu Consiliul, rolul meu e de a prezida și acea, așa voi și face, deci sunt multe de făcut, dar rolul s-a uh, identificat cu claritate. Președintele, mulțumesc și doamna Neitz, aveți o, uh, un drept de replică de un minut, aveți cuvântul. Da, mulțumesc doamnă Ashton pentru răspuns care începe să fie satisfăcător pentru mine. Aș dori să revin la întrebarea uh, antevorbitorului meu. Eu am fost surprinsă de cele spuse de dumneavoastră, că nu uh, sunteți foarte entuziastă în uh, a fi de acord cu uh, audierile în Parlament a principalilor numiți pentru, uh, pentru uh, Serviciul de Acțiune Externă. Dacă puteți uh, să ne explicați de unde provine această uh, lipsă de entuziasm. Doamna Ashton, da, sigur, cu plăcere. Mm, și nu, niciodată nu îmi place să dezamăgesc Parlamentul, dar din nefericire, în unele ocazii o voi face. Cred eu că, în primul rând, noi creăm un serviciu care uh, trebuie să se ocupe de ceva nou, dar cu oameni care au lucrat în acest domeniu, oameni foarte respectați și știu că acești oameni au lucrat foarte bine cu Parlamentul. Cred că uh, așa vor funcționa bine lucrurile. Eu cred că șefii de delegații care au, s-au prezentat în fața Parlamentului au uh, spus că a fost un exercițiu foarte util și trebuie să continuăm în acest sens. Dar, în al doilea rând, vreau să vă spun că nu vreau să se amâne acest proces de numire, pentru că lucrurile trebuie să se pornească cât mai repede posibil și avem nevoie de o strategie de personal, de numiri, care să fie transparentă și coerentă, care să țină cont de uh, egalitatea de șanse și așa mai departe. Voi face exact așa și aș, apoi mă voi prezenta în fața Parlamentului. Președintele, mulțumesc și acum o întrebare, un minut, domnul Brandner. Doamna Brandner. Fraktionen der Grünen und Eva. Sie haben schon angesprochen. Mulțumesc și vă urez bun venit în numele Alianței Libere Europene și a Verzilor. Ați menționat tratatul de la Lisabona și ați spus că obiectivul lui este să pună capăt uh, hiatului dintre Comisie și Consiliu. De aceea aveți și această dublă funcție. Domnul Barroso, care crede în divide impera, și-a uh, arogat un instrument foarte important pentru vecinătate, care influențează Ucraina, Tunisia și multe alte state. Doriți să creează o strategie, însă o politică externă nu necesită doar o strategie. O strategie se face într-o zi și gata, după aceea nu se mai întâmplă nimic. Aș vrea să vă întreb dacă aveți intenția de a renunța la vecinătate în uh, și la finanțarea necesară pentru aplicarea acestuia. Doamna Ashton are cuvântul. Două minute. Mulțumesc pentru faptul că mi urați bun venit. Cred că nu sunt de acord cu premisele întrebării dumneavoastră și cred că nu vă surprinde acest lucru. Ce am încercat noi să facem și am colaborat cu președintele Comisiei în elaborarea propunerilor Într-adevăr, el a discutat cu mine propunerile sale înainte de a le uh, pune în practică. Dacă vă uitați la rolul meu, veți vedea că, așa cum a zis toată lumea, este un rol foarte mare, care acoperă foarte mult din uh, teritoriu și sunt subiecte specifice asupra cărora trebuie să fim clari, și anume implementarea politicilor noastre. Ceea ce am făcut noi în cadrul comisiei în, am desemnat anumite responsabilități pentru diferiții comisari care vor colabora cu mine și veți avea ocazia să auziți acest lucru direct de la ei la audierile respective. În primul rând, în legătură cu dezvoltarea, este important să existe cineva care să vegheze asupra uh, implementării FED, Fondului European pentru Dezvoltare. Și uh, Parlamentul European are un rol esențial aici. Comisia pentru Dezvoltare joacă un rol esențial. În privința politicii de vecinătate, eu am uh, spus că relațiile cu vecinii noștri sunt fundamentale în privința politicilor noastre și că trebuie să avem un rol de lider. Faptul că există un comisar care colaborează cu mine pentru a susține această strategie înseamnă că vom avea o experiență și o pricepere în domeniul vecinătății de care eu nu m-aș putea apropia singură. Și în al treilea rând, după cum ați auzit, va exista o persoană care se va ocupa de coordonarea cu organismele regionale, fie că e vorba de ASEAN, fie că e vorba de altele. Trebuie să existe cineva care să se ocupe de toate aceste organisme, aducând astfel mai multă greutate rolului meu. Doamna Brandner are dreptul la replică un minut. Trebuie să vă spun că răspunsul dumneavoastră mă surprinde. Spuneți că aveți foarte multe responsabilități și că deci nu puteți să vă asumați și politica de vecinătate. Dar dacă aveți prea multe responsabilități, poate înseamnă că nu sunteți persoana cea mai potrivită pentru acest post, pentru că în fișa postului exprimată în tratat, sunt reunite toate aceste competențe. Pentru Serviciul de Acțiune Externă veți regrupa aceste domenii uh, și uh, politica Comisiei? jumătate dintre misiuni, misiunile PESA sunt în acest domeniu și acestea trebuie să fie coordonate. Și mai am o întrebare. Doriți eh, să uh, respingem comisia dacă politica de vecinătate nu este a dumneavoastră, de competența dumneavoastră? Aveți uh, dreptul la un minut, doamna comisar. La prima întrebare, cred că nu sunt, cred că suntem de fapt de aceeași părere. Eu nu uh, încerc să fac mofturi. Cred că ați fi surprinsă dacă nu aș veni să vă spun care sunt prioritățile mele, mai ales în această fază inițială. Și cred că e foarte bine să fac acest lucru. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, de fapt. În privința obiective, obiectivelor strategice ale politicii de vedinătate, ele țin de competența mea, însă avem un comisar care își va asuma răspunderea alături de mine, un comisar numit și deja mă întâlnesc cu el și am avut discuții foarte intense în legătura, uh, în legătură cu lucrările pe care le vom face în anumite regiuni, mai ales în Bosnia. Mă îngrijorează foarte mult uh, uh, blocajul politic de acolo. Cred că este un mare avantaj că există acest comisar, nu un dezavantaj și știu că Parlamentul va controla tot ce se întâmplă ca să se asigure că funcționează bine. Domnul Tenac, un minut, o întrebare. Doamnă Ashton, ați fost trezorier în anii 80 a organizației NDC, care spuneați pe, în trecut că e vorba de un angajament plin de idealism. Având în vedere rolul dumneavoastră de șef al politicii externe, vă veți ocupa și de uh, politica comună și de apărare și de securitate. Uh, Uh, să nu uităm că în Uniunea Europeană există două puteri nucleare, Franța și Marea Britanie, având în vedere ambițiile Iranului de a-și uh, construi pro- propriile arme nucleare, sprijiniți uh, dezarmarea nucleară unilaterală, aș vrea un răspuns da sau nu și dacă nu, când vă veți răspândi. Și în legătură cu politica de securitate comună, sunteți pentru un centru de comandă comun la Bruxelles. Thank you, Mr. Tanak. I wasn't sure. Uh, nu am spus că e vorba de un idealism util, așa cum spuneați. Uh, cred că realitatea anilor 80 nu e aceeași cu cea a anului 2010. Uh, pe atunci era vorba de o mișcare mondială. Știu că toată lumea dorește să pună o etichetă prea restrânsă. Nu e exper- această experiență nu e relevantă, nu era pe atunci. Nu am fost șeful acestei organizații timp de 20 de ani sau mai mult. Apoi, a doua întrebare, în legătură cu relațiile pe care care uh, le avem cu NATO? Aceasta este întrebarea, um, este interpretarea mea acestei întrebări. În discursul introductiv am spus că m-am întâlnit cu secretarul general NATO și am încercat să vedem cum putem avea o abordare pragmatică și pe termen lung, o astfel de realitate pe viitor care este foarte importantă. În ce privește centrul comun de comandă, eu sunt foarte clară. În primul rând, Având în vedere acordul Berlin Plus, cred că va trebui să cooperăm adecvat cu NATO și să folosim resursele NATO și cred că toate aceste elemente funcționează bine. Am constatat acest, acest lucru în, de două ori, ultima dată destul de recent. În orice caz, nu cred că ar fi bine să avem o nouă structură. Sigur că pozițiile în Parlament pot fi diferite, la fel și între statele membre. Deci, uh, rămân la poziția mea inițială, mm, se pare că nu v-am convins. Domnul Tanoc, dreptura replică, un minut. Intervenție fără microfon. Vă rog, domnule Tanoc nu mi-ați dat un răspuns da sau nu dacă sunteți pentru o dezarmare nucleară unilaterală. Vreau un răspuns da sau nu. Și apoi, în legătură cu India, cea mai mare democrație din lume și un partener cheie pentru Uniunea Europeană, cum considerați că relațiile India-Uniunea Europeană ar putea fi consolidate, mai ales având în vedere combaterea terorismului mondial? O parte din terorism vine din Pakistan și Afganistan, vecinii Indiei. Cum doriți să aprofundați acordul de liber schimb și cooperare între Uniunea Europeană și India? India și aș dori să, spun care, să aflu care este poziția dumneavoastră personală. Considerați că India ar trebui să facă parte din uh, Consiliul ONU și dacă da, care alte țări ar trebui să aibă o astfel de poziție? Și în fine, tot în regiunea respectivă, președintele îl întrerupe pe orator, doamna Ashton are acum cuvântul pentru răspuns. N-am avut ocazia să îmi pun întrebarea, domnule președinte, nu s-a scurs minutul. Eh, președintele, o întrebare, un minut și nu mai mult. Domnule Tenoc, îmi pare rău, eh, cred că am eh, înțeles care este finalul întrebării dumneavoastră, am o idee. În orice caz, vă spuneam că re- realitatea din anii 70-80 nu e actuală acum, deci nu cred că această strategie mai e adecvată. Deci răspunsul meu e nu. Nu pentru că Uniunea Europeană nu mai e ce era pe vremuri, ci pentru că uh, cred că entuziasmul de a ne opune uh, proliferării e în vigoare, însă să nu uităm că între timp uh, avem și un tratat de neproliferare. Deci cred că avem împreună cel puțin un element. În uh, această incintă, cu toată lumea aș face grijă în legătură cu proliferarea nucleară. Dacă sunteți de acord cu ce am făcut în anii 70, e foarte bine, însă haideți să nu exagerăm lucrurile. În ce privește India, India are un rol strategic foarte important și, într-adevăr, m-am gândit e o reflexie a mea și poate că mă puteți ajuta în acest demers, să vedem cum putem coopera mai strâns cu India. M-am întâlnit cu premierul Singh de câteva ori, nu am putut discuta cu el aceste chestiuni, însă, într-adevăr, cred că India este un actor foarte important în această regiune și cred că ar trebui să cooperăm mai bine cu ea. Și de aceea spuneam că intenționez să mă deplasez în India cât mai repede cu putință. Nu o să mă refer la... Eh, vicepreședinte... Președintele, mă scuzați, doamnă vicepreședinte, dar regulile sunt valabile și pentru dumneavoastră. Domnul Meleșon, acum, pentru un minut, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă. În introducerea dumneavoastră nu v-ați referit la parteneriatul transatlantic, care a fost uh, calificat totuși ca fiind prioritar. care a fost, spuneam, calificat ca fiind prioritar atât de către Consiliu cât și de către Parlamentul European. La fel, nu v-ați referit la formarea marii piețe transatlantice. Deci vreau să vă întreb, ce participare veți avea la dezvoltarea acestei inițiative știind că uh, vă informez că eu sunt în total dezacord cu această idee. Due minute per... Președintele, acum două minute pentru doamna Ashton. Uh, rog colegii să respecte regulile generale. O întrebare, un minut. Vă rog, doamnă. Doamna Ashton, da, uh, a fost o problemă de e, interpretare, poate. Eu am auzit piață transatlantică și trebuie să spun că nu știu ce înseamnă asta, dar mă refer, dați-mi voie să mă refer la relația cu uh, Statele Unite. Mă scuzați dacă nu am răspuns pe deplin, puteți reveni. Relația cu Statele Unite este una foarte importantă, este partenerul nostru strategic în lume. Uh, noi suntem umăr la umăr cu ei în multe zone din întreaga lume unde trebuie făcute progrese, avem roluri diferite și răspuns, uh, responsabilități diferite, dar este o relație foarte importantă. În cadrul acestei relații, mai ales din perspectiva Comisiei, avem un număr de relații strategice care decurg din aceasta. Sigur că avem Consiliul Economic Transatlantic, avem Consiliul pentru Energie, avem moduri diverse uh, în care ne purtăm discuțiile în legătură cu viitorul nostru transatlantic. Și nu în ultimul rând, știți că m-am ocupat de uh, comerț. Um, sigur, este un flux de investiții uh, transatlantic uh, foarte important pentru ambii parteneri și mă voi opri aici pentru că vă acord timpul să reveniți cu uh, o a doua întrebare. Președintele, bine, și acum domnul Melenchon are dreptul la replică pentru un minut. Vă rog. Da, doamnă, dacă nu știți ce este piața transatlantică, uh, vă fac referire la o rezoluție a Parlamentului European care prevede înființarea sa deschisă pentru 2015. În rest, poate că știți, cum spun adversarii mei, uh, că E vorba de faptul că în Afganistan uh, Europa este... Uh, les buts de guerre în Afganistan. Care sunt adversarii din Afganistan? Pentru că știm că Europa este foarte implicată în această zonă. De la replică. Președintele, și acum uh, doamna Ashton are uh, replică pentru un minut. Da, mulțumesc pentru că mi-ați oferit această informație foarte valoroasă în legătură cu Afganistanul. Eu am fost de față atunci când generalul McChrystal uh, a, și-a prezentat ideile la întâlnirea cu NATO. Și știți ce a spus președintele Statelor Unite în acest context? Și zona critică pentru noi este de a aduce împreună la fața locului valorile noastre și să vedem cum putem să sprijinim cel mai bine o abordare concentrată pe populația de la fața locului Uh, conform cu imaginea promovată de General McChrystal, pentru a face progrese acolo. Deja s-au făcut progrese, cred că se, pot, se poate face mult mai multe. Uh, întâlnirea de pe data de 28 de la Londra asupra Afganistanului, sigur că va fi una foarte importantă, în uh, a ne permite să vedem cum putem face progrese în această zonă. Președintele, mulțumesc și acum domnul Belder are cuvântul pentru un minut. Geachte candidaat, eh, vicevoorzitter van de comisie, als Stimată doamnă candidată, vicepreședinte a Comisiei, în calitate de președinte de delegație vreau să vă adresez o întrebare în legătură cu uh, caracterul evreiesc al statului Israel. Știu că sunteți vicepreședinte a Comisiei și înalt reprezentant. Și ați menționat Uh, caracterul intrinsec evreu al statului Israel. Ce, cum rămâne cu autoritatea palestiniană ca uh, membră a grupului statelor arabe? Aveți de gând să cereți autorității palestiniene să recunoască caracterul intrinsec evreiesc al statului Israel? Pentru că dacă nu, am încălca rezoluția ONU um, din 1979. Are cuvântul doamna Ashton pentru răspuns. Eu sunt pregătită să vă spun următoarele. Este esențial să se facă progrese în Orientul Mijlociu pentru a uh, se ajunge la existența a două state, iar statul Israel are dreptul de a exista în securitate și în siguranță în Orientul Mijlociu, la fel cum are dreptul și statul palestinian descrierea acestui stat, caracteristicile, caracteristicile sale nu țin de mine, sunt uh, de nivelul dezbaterii interne din această țară și uh, de nivelul relațiilor sale externe. Fără îndoială că voi discuta aceste chestiuni când voi avea privilegiul de a merge în Orientul Mijlociu și voi face acest lucru de îndată ce va sosi un moment adecvat și când voi putea să fiu primită în întregul Orient Mijlociu. Pentru mine cel mai important este ca într-un moment în care știm că au existat dificultăți chiar la acest sfârșit de săptămână, ne așteaptă un drum foarte dificil și trebuie să nu se confunde calmul relativ cu o formă de securitate pe termen lung în această zonă, ci trebuie să se privească ca o șansă de a se uh, face progrese în acest proces. Și sunt multe moduri în care ne putem angaja. Uh, Senatorul Mitchell va fi aici, uh, Tony Blair va fi aici, mâine se întrunește așa numitul grup de la Paris și toate aceste întâlniri vor fi esențiale pentru a mă ajuta pe mine în munca mea de a ajutare a acestei regiuni pentru a-i acorda șansa de a ajunge la o stare de securitate. Domnul Belder, un minut pentru răspuns. Am o a doua întrebare, doamnă Ashton. Relația dintre Uniunea Europeană și Israel. Nu credeți că este urgent să se organizeze un summit UE-Israel cât mai repede posibil, întâlniri la nivel înalt care să contribuie la intensificarea relațiilor noastre reciproce. Doriți ca Uniunea Europeană să joace un rol constructiv în Orientul Mijlociu? Foarte bine! Dar nu credeți că trebuie să profităm de această ocazie pentru a organiza un summit UE-Israel cu scopul de a ne ameliora relațiile cu această regiune. Vă mulțumesc! Și comentariul final al doamnei vicepreședinte, un minut nu există niciun fel de propunere pentru un summit la ora actuală. Am subliniat chestiunile care uh, arată necesitatea de relații puternice cu regiunea. Asta înseamnă cu toate statele din regiune. Este clar că unele dintre națiunile din uh, jurul acestei regiuni au jucat un rol care va fi critic pe viitor și eu subliniez oficial că și noi putem avea o contribuție cât mai eficientă și cred că dumneavoastră știți mult mai bine decât mine ce s-a făcut de-a lungul anilor și ce s-a încercat să se facă. Eu una mi-au angajamentul de a încerca să folosesc cât mai bine resursele de pe, teren, de pe teren și de a avea o abordare cât mai constructivă pentru a susține la modul global propunerile de a se ajunge la un acord pașnic cât mai repede și de a permite acestei regiuni să uh, devină mai bogată, să crească pe plan economic, politic și să se dezvolte și viețile oamenilor de acolo. un minut, una domandă. Mulțumesc și acum un minut o întrebare pentru domnul Magner. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ashton, aș dori să mă refer acum la statul tâlhăresc uh, reprezentat de către Iran și dorința Iranului de aș construi bomba nucleară, ceea ce reprezintă o adevărată amenințare pentru Occident, dar și pentru Israel. Puteți să ne permite, promiteți că veți face tot ce vă stă în putință pe termen scurt, deci veți face tot ce puteți în uh, calitate de reprezentant al Uniunii Europene pentru a evita ca Iranul să uh, devină o putere nucleară. Puteți face această promisiune aici? Are, răspuns, are cuvântul doamna Ashton pentru răspuns. Mulțumesc. Într-adevăr, e regretabil faptul că Iranul nu a acceptat uh, acordul propus de către agenția uh, privind uh, energia, Agenția Internațională privind energia. Uh, într-adevăr, e vorba de un dialog care a fost plin de greșeli, dar și de neînțelegeri. Să nu uităm însă că e vorba de un acord la nivel internațional și dacă dorim ca o țară să fie tratată în mod echitabil, uh, așa cum o merită poporul său și în conformitate cu statutul său, această țară trebuie să coopereze cu noi. Și aș dori să spun că regret toate încălcările uh, privind drepturile omului. Da, trebuie să fim deschiși înspre dialog, însă nu trebuie să tergiversăm lucrurile. De șase luni luni durează acest proces. Am dat dovadă de foarte multă răbdare. Am făcut, am luat măsuri pozitive. În altul reprezentant uh, Solana a avut uh, întâlniri cu omologii iranieni, a făcut tot felul de propuneri. Deci am spus, suntem gata să avem un dialog, însă un dialog în conformitate cu principiile stabilite de noi. Și aveți dreptate, trebuie ca pe măsură ce avansăm, trebuie să spunem că ne dorim un anumit rezultat. Și de aceea avem această reuniune conform uh, formatului E3 plus 3 la New York, în care vom asculta poziția Iranului și Consiliul își va face cunoscută poziția și, în orice caz, știm foarte clar ce așteptăm de la Iran pe viitor. Mulțumesc. Uh, dreptul la replică, domnul Marleran Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că obiectivul nostru este foarte clar, respectiv nu ne dorim ca Iranul să devină o putere nucleară. E foarte clar, obiectivul nostru e acesta. Sperăm ca Iranul să nu poată să construiască bomba nucleară. Vorbiți despre un acord internațional, însă ce se întâmplă dacă președintele Ahmadinejad și Iranul nu respectă regulile și acordul internațional? internaționale. Sunteți gata să luați măsuri foarte ferme împotriva Iranului împreună cu aliatul Israel? Mulțumesc, doamna Ashton are cuvântul pentru răspuns. La formatul E3 plus 3 vom discuta această abordare pe două uh, căi. Uh, dialogul pe care suntem gata să-l avem în contextul pe care l-am descris și, pe de altă parte, măsurile, măsurile mai ales economice pe care noi le considerăm potrivite. Și aceasta este abordarea pe care o vom avea la dezbateri și, de asemenea, și în dezbaterile de la Consiliu în ce privește viitorul. Însă, așa cum spuneam, și înainte la uh, întrebarea domnului Tenec. Avem totuși această conferință privind tratatul de neproliferare care va avea loc uh, la uh, începutul primăverii, verii, în primăvară, însă să nu uităm că e vorba de o chestiune mai vastă a neproliferării în întreaga lume, lume pe care trebuie să o abordăm. Bine, pasiamo ora. Mulțumesc. Trecem Trecem acum la al doilea format. E vorba de președinții de subcomisii care au drept la intervenție de un minut, apoi două minute drept la replică din partea în alte reprezentante și fără o replică ulterioară din partea celor care întreabă. Uh, în primul rând, uh, dau cuvântul președintele pentru drepturile omului, doamna Autala, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Ashton. De la primul nostru schimb de vedere aici de la Parlament, ați, uh, v-ați reafirmat viguros uh, grădința în diplomație creativă pentru ca Uniunea Europeană să-și facă auzit uh, glasul în lume. To evade raising... Și sigur că această diplomație creativă, dar și calmă, are nevoie de claritate. Știți că tradiția Parlamentului este cea de claritate, uh, pentru că ne adresăm alegătorilor noștri uh, și celor din țările în care se încalcă drepturile omului. Și aș dori să vă uh, supun la un test. Oare ați fi dornică, ați fi pregătită să vă întâlniți cu apărătorii drepturilor omului în țările pe care le vizitați, reprezentanții ai diferitelor minorități etnice și sexuale, oameni care se află în pericol și ați fi gata să o faceți în public? Doamna Ashton, dați-mi voie să vă uh, explic ce Eh, înțeleg eu prin diplomație calmă. Asta nu înseamnă că eu sunt o persoană extra, extrem de liniștită și calmă sau care să nu îmi impun punctul de vedere. Am vrut să spun că în multe ocazii uh, poate fi mai eficient să vorbim cu oamenii fără prea multă publicitate. Sigur, dau credit uh, și ideilor uh, partenerilor noștri uh, și sigur că trebuie ca din punct de vedere politic să avem, uh, să avem destul timp la dispoziție pentru a ajunge la niște concluzii. Eu nu vreau să critic acțiunea predecesorilor mei, uh, dar uh, nu întotdeauna dacă, dacă te exprim cu voce tare reușești să ai și rezultate bune. Eu sunt interesată să mă asigur că până la sfârșit ne atingem rezultatele. Și dumneavoastră știți mai bine ca mine că în întreaga lume Eh, există probleme cu drepturile omului și există abordări diferite care pot fi mai eficiente într-o țară decât în alta. Ce încerc eu să spun este că doresc să fac o diferențiere între cele mai eficiente abordări pentru fiecare țară în parte și să văd cât de eficienți am fost noi până acum și dacă strategiile noastre sunt cele corecte. Asta, la asta m-am referit. Asta nu înseamnă că eu, pentru un singur moment, Uh, aș închide ochii sau nu mi-aș respecta angajamentul în favoarea drepturilor omului. Uh, eu am lucrat în favoarea drepturilor omului întreaga mea viață. Angajamentul meu este de eu m-am referit doar la metodologie, iar în, în legătură cu întâlnirea cu reprezentanți de organizații. Sigur, în primul rând trebuie să vorbesc cu ONG-urile din Europa, ONG-urile uh, pentru dreptul omului și poate că mă, put- mă veți putea ajuta să vorbesc cu ele. Eu cunosc unele asociații din uh, Marea Britanie, dar sunt foarte multe în Europa uh, cu care vreau să vorbesc pentru a obține sfaturile și expertiza lor, sigur, și să mă întâlnesc și cu alți reprezentanți ai acestor asociații din afara Europei. Mulțumesc. Și acum are cuvântul președintele Subcomisiei pentru Apărare și Securitate, domnul Jean, pentru un minut. Don. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Ashton. Veți fi responsabilă de politica de securitate și de apărare comună. Credibilitatea și eficiența acesteia, ă, dincolo de instituțiile și de operațiile pe care le implică această politică bazează, se, sunt bazat, este bazată pe capacități. Rezultatele sunt inegale, chiar dacă eforturile făcute sunt foarte mari. Uh, Așa s-a întâmplat cu, și cu programele industriale duse la scară europeană. Veți fi președinta Agenției Europene pentru Apărare și în calitate de vicepreședinta a Comisiei veți vedea foarte bine mizele transversale cu care se confruntă industriile apărării europene în domeniul finanțării și în domeniul cercetării și dezvoltării. Aș fi vrut să știu ce părere aveți pe această temă. Vă mulțumesc. Alei la parola, vicepreședinte. Aveți cuvântul, doamnă vicepreședintă. Thank you for the question. Vă mulțumesc pentru întrebare. Am două idei în această privință. În primul rând, Agenția Europeană de Apărare și importanța rolului său în genul de coordonare pe care l-am mai văzut, misiuni cu elicoptere și așa mai departe. Și Cred că mai mult mă gândesc la chestiunile legate de cercetare și dezvoltare din toate statele membre și șansa pe care trebuie să o căutăm de a aduce plus valoare prin economii de scară, în sensul cel mai clasic al cuvântului. Nu ca să luăm ceva de la statele membre, ci ca să le coordonăm și să colaborăm cu ele din discuțiile pe care le-am început deja, am văzut că sunt multe de făcut. Strict din, din partea comisiei, avem în calitate de comisie răspunderi în domeniul cercetării și al educației și așa mai departe și cred că acestea pot să uh, intre într-o reflexie mai largă în legătură cu ce trebuie să facem în legătură cu uh, capacitățile și faptul că strategic, iată încă odată folosesc acest cuvânt, trebuie să ne gândim ce dorim să facem în teatrele de operațiuni. Am mai spus că doresc să consolidez și să dezvolt relația noastră cu NATO în mod adecvat și să discut cu secretarul general ca să văd cum va fi cel mai bine pentru viitor, sigur ținând cont de faptul că această relație trebuie să să fie una corectă în orice caz. La aceste lucruri m-am gândit eu. Cum, cum să dezvoltăm cercetarea și dezvoltarea, cum să avem o mai mare colaborare, care este rolul Agenției pentru Apărare. Trebuie să studiem toate acestea ca să vedem cum putem fi cât mai eficienți. Bine, terminat inter... Mulțumesc și acum în, uh, s-au încheiat intervențiile președintelor de subcomisii, astfel încât trecem la, la următoarea parte a dezbaterii. În modul următor, Eh, vor exista inter- câte trei intervenții, a câte un minut. Vă rog o singură întrebare în timpul avut la dispoziție și apoi va urma răspunsul în alte reprezentante pentru trei minute. Deci câte trei întrebări de un minut. În primul rând, domnul Salafranca are cuvântul, vă rog. el maestro del Mulțumesc, eh, doamna, domnule președinte. Cu ocazia unui meci de șah, campion, campionul Bobby uh, Fischer spunea că în general, în viață, e bine să anticipezi rezultatele și nu să te gândești la mișcările pe termen scurt. Acestea sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un jucător de șah, dar și un om politic. Doamnă Ashton, Uh, do vă doriți ca politica noastră să fie în coerență cu valorile noastre, o politică pentru a evita evenimente precum cele care au avut loc în luna decembrie. Dacă aveți o astfel de viziune, ne puteți spune care ar putea să fie lacunele din punct de vedere bugetar. Thank you, my... Domnul Howitt, un minut. Mulțumesc. În ce privește numirea dumneavoastră, conservatorii britanici încearcă să uh, își ia revanșa uh, pentru perioada în care Marea Britanie nu era dorită în Uniunea Europeană. Doamna Ashton, aș dori să salut ce spuneați în chestionar în legătură cu faptul că drepturile omului reprezintă o prioritate pentru dumneavoastră și că sunteți gata să sprijiniți tratatul cu privire la drepturile omului. Însă, când vorbiți despre abordări diferite, să nu uităm că drepturile omului sunt uh, universale. Cum uh, doriți să vă asigurați că le tratăm așa și cum vom încerca că punerea în aplicare acestui uh, tratament va fi încununată de succes și nu uh, Uh, uh, insuficientă ca în prezent. Mulțumesc. Domnul Bădis, un minut. Madame Doamnă vicepreședinte, care ar uh, trebui să fie rolul Uniunii Europene, din punctul dumneavoastră de vedere, Uniunea Europeană și Uniunea pentru Mediterană, în încercarea de a identifica o soluție la criza din Orientul Mijlociu. Dacă nu dorim să permitem Statelor Unite să intervină singure, fără prea mult succes, trebuie să recunoaștem, Europa trebuie să-și uh, exercite, să-și asume răspunderea în criza israelo-palestiniană care sunt inițiativele pe care le aveți în vedere pentru a cre crearea unui stat palestinian cu capitala la Ierusalimul de Est? Doamna vicepreședinte are trei minute la dispoziție pentru a răspunde. Thank you very much. Uh, Mr. Salafranca... Domnule Salafranca, viziunea unică de care vorbeați e foarte importantă nu cred că trebuie să ne referim la toate piesele de șah de pe tabla de joc, pentru că predecesorii mei au avut o experiență extraordinară și au creat o reputație nemaipomenită în nume, pentru ei, dar și în numele Uniunii Europene. Deci aș dori să le aduc un omagiu pe această uh, cale. Deci baza, temelia este foarte solidă. Însă eu sunt cea care trebuie să folosească experiența lor în acest serviciu și uh, să reprezinte acest serviciu într-o persoană. Uh, E adevărat, când vorbim, trebuie să vorbim la unison. 27 de miniștri de afaceri externe, Comisia Europeană, președintele Consiliului, președintele uh, Parlamentului, uh, deputații europeni și eu. Uh, trebuie să vorbim la unison, vocea Europei și să vorbim dintr-o uh, perspectivă strategică care este coerentă. Și e un adevărat scop pentru mine. În ce privește bugetul, eu vreau să fiu realistă. Știu ce au statele membre și vreau să fiu realistă și în ce privește viitorul. Și voi încerca să respect limitele în lim limita posibilului. Sigur că voi reveni ulterior, însă doream să vă spun cam cum văd eu lucrurile. Domnule Hewitt, drepturile omului sunt universale, aveți uh, pe uh, drept cuvânt, aveți uh, dreptate. Însă eu spuneam că e nevoie de abordări diferite pentru că e vorba de culturi diferite, de națiuni diferite și moduri diferite de a aborda problema. Și vă spun acest lucru din experiența mea. Serviciul pentru acțiune externă mai ales la uh, antenele sale de la fața locului, au un rol foarte important pentru a ne asigura că această strategie este cu adevărat implantată pe teren la fața locului și aș dori să mă asigur că acest serviciu face acest lucru, respectiv că se diferențiază, uh, se demarcă de activitatea statelor membre, dar aduce o valoare adăugată. Domnule Bodis, Uniunea pentru Mediterană E o, uh, vorba de o instanță foarte importantă, însă e într-un rol delicat, pentru că, într-adevăr, blocajul uh, statelor arabe din 2009 uh, nu a fost obținut. Quartetul este foarte important în acest domeniu și recent quartetul a venit o propunere de principii Rusia Uh, va discuta cu noi în februarie acest lucru, deci quartetul e foarte important și știu la ce vă referați când spuneați că trebuie să consolidăm relația Uniunii Europene și rolul nostru în acest context, însă trebuie să ne gândim și, de exemplu, la Uniunea pentru Mediterană, în care 40 de state se reunesc și toată regiunea este reprezentată și poate să joace un rol. Cred că trebuie să folosim toate cărțile pe care le avem la dispoziție pentru a ajunge la o soluționare pașnică a conflictului și cred că concluziile Consiliului sunt un bun punct de plecare. Onorevole De Kaiser, Peru. Mulțumesc. Da, De Kaiser, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Ashton. În expoziția dumneavoastră ne-ați reamintit că doriți să vă centrați politica pe rezultate. Cu cuvinte foarte curajoase uh, v-ați exprimat în luna decembrie, reamintindu-ne concluziile Consiliului în ce privește Ierusalimul de Est și spunând că a venit timpul să trecem la acțiune și să punem în practică concluziile Consiliului. Reau întrebarea domnului Bodis, cum veți proceda? ținând cont de aceste concluzii ale Consiliului privind Ierusalimul, Ierusalimul de Est, Gaza și alte domenii, cum veți face pentru a avea rezultate concrete? Dumneavoastră spuneți, mă voi vedea cu domnul Blair, dar domnul Blair a fost numit ca domnul Bush, de domnul Bush, ca reprezentant special la nivelul quartetului. Uh, și sper, în calitate de socialistă și femeie, că dumneavoastră veți fi numită de noi. E, situația e diferită. Domnul Blair nu a obținut rezultate. Noi așteptăm rezultate din partea dumneavoastră în acest domeniu și aș dori să știu uh, cum veți proceda. Mulțumesc. Cyrus Volski, per Mulțumesc, domnul Cyrus Volski, acum pentru un minut. Mulțumesc, grație, președinte. Uh, commissioner... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă uh, comisar numit, uh, conformitate cu Parlamentul European, eh, ener- securitatea energetică se ține de uh, politica externă. Vă întreb atunci, cum eh, încercați, cum veți încerca să convingeți Rusia să nu utilizeze rezervele de energie ca un instrument de politică externă față de statele membre și cum intenționați să protejați vecinii noștri de la Est și partenerii noștri de la Est din, uh, din calea unor uh, presiuni politice exercitate prin intermediul uh, livrării energiei. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Nicolae, un minut. Thank you. Uh, president... Mulțumesc, domnule președinte. Hope. Uh, mulțumesc. Întrebarea mea este una concretă și sper că voi obține un răspuns. To Afghanistan, I was inspired. Un răspuns concret. Întrebarea mea se referă la uh, Afganistan. M-am inspirat din răspunsul dumneavoastră în scris uh, și care, aș vrea să știu care este următorul pas uh, în acțiunea din Afganistan, din punctul nostru de vedere. Dreptul de replică per... Drept la replică uh, acum pentru trei minute, uh, pentru doamna Ashton. Mulțumesc. Mulțumesc din nou. pentru întrebările adresate. Da, ă, aveți dreptate. Așteptați la noi rezultate și înțeleg frustrarea nu numai a dumneavoastră, ci și în general în Parlament și în alte părți în legătură cu o acțiune și o situație foarte dificilă în Orientul Mijlociu. Concluziile Consiliului au fost importante pentru că ne-au unit și au exprimat cu claritate ce gândeam noi. Și pentru mine următorul pas este o activitate în vederea stabilirii și credem noi că funcționează din acțiunea noastră în această zonă uh, locurile unde putem uh, ameliora acțiunea noastră comună, dar și a gândi politicile care decurg din aceasta. Deci nu încerc să îl poziționez pe domnul Blair în niciun alt fel decât uh, spunând că mâine mă voi întâlni cu dânsul, pentru că este aici mâine, va fi aici mâine. M-am întâlnit cu mai multe persoane, cu un reprezentant special uh, și o voi mai face și deja am început să am o conversație cu doamna Clinton, secretar de stat a, din Statele Unite, dar ce nu voi face e să mă grăbesc să ajung la o soluție, pentru că încă nu știu cum putem acționa mai eficient uh, și uh, unde să ne concentrăm energia. Dar foarte clar vă spun că intenționez să mă asigur că vom acționa și că vom ști care nu, ne sunt punctele tari și punctele slabe. Deci am început discuții, vorbim în legătură cu ce putem face. Sunt mult mai familiarizată cu aceste, cu aceste probleme deja, dar încă mai avem nevoie să identificăm toate soluțiile. Uh, lucru foarte semnificativ pentru bani investiți în zonă și munca noastră cu autoritatea palestiniană și cu Egiptul. Uh, întrebarea domnului Sarius Volski, uh, politica externă a Rusiei și energia. Aici un număr de lucruri vreau să vă spun. În primul rând, trebuie să avem o, o, o relație puternică cu Rusia, apoi trebuie să avem o strategie energetică foarte clară care să ne permită să diversificăm uh, nevoile energetice pentru a conștientiza faptul că uh, Uh, nu, pentru că ne putem baza pe Rusia pentru necesități uh, de 50%, dar nu de 70%. Diversificarea energetică în privința utilizării diferitelor moduri de energie, solar, uh, eolian, nucleară pentru unele state membre și, sigur, am aici o hartă a, a, a diferitelor gazoducte și oleoducte și să găsim o soluție și aici. E foarte important să recunoaștem că unele din aceste probleme au fost unele de natură politică și nu economică și să facem facem presiuni pentru a ne asigura că Rusia nu le va vedea în continuare ca fiind politice. Este o, o acțiune de lobby pe care trebuie să o facem aici cu Ucraina. În legătură cu Afganistanul, mă scuzați, nu mai am mult timp la dispoziție. Următorul pas va fi foarte important. Trebuie să revenim la uh, situația de după, uh, la această situație după conferință, pentru că am avut deja succese Who I think it was, when it was 7% delivery. Uh, cu sănătatea din 2012 până aici, uh, dar multe mai trebuie făcute la fața locului. Eu doresc să am, să vin în fața noastră cu rezultate concrete și nu numai în fața noastră, dar este important și pentru poporul din Afganistan să facem acest lucru. Mulțumesc. Acum, domnul Mauro, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, în legătură cu ipoteza menționată din mai multe părți de a putea obține pentru Uniunea Europeană un scaun comun în Consiliul de Securitate al ONU, care din diferitele posibilități evocate de statele membre, credeți dumneavoastră că, sunteți, că este cea mai adecvată și mai ales care strategie, în orice caz, uh, doriți să o avem pentru Uniunea Europeană pentru atingerea acestui obiectiv? Domnule Peion, un minut. Domnul un minut. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Ashton. Bună ziua! Ați uh, vorbit deja de două ori despre Uniunea pentru Mediterană, despre care uh, a spus președinția spaniolă că va fi una din prioritățile sale. După cum știți, în luna iunie va avea loc o întâlnire importantă în care se va decide planul bianual de funcționare a Uniunii pentru Mediterana. Aș vrea să știu ce inițiative concrete veți întreprinde pentru a face ca după toate aceste blocaje să existe și deblocaje. Aș vrea să știu în același timp ce priorități aveți în legătură cu acest plan bianual și aș vrea să vă întreb dacă cunoașteți poziția Parlamentului care nu dorește să se financeze această Uniune din fondurile deja existente pentru parteneriat. Ce ați prevăzut în ceea ce privește mijloacele financiare? Domnul Schulz, un minut. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Lady Ashton, für Ihre wichtige... Vreau să vă urez mult succes, Lady Ashton. Este o sarcină grea și cred că în ciuda suprapunerii din domeniul politicii de vecinătate, dumneavoastră veți fi responsabilă doar de relațiile cu Rusia. Compatriotul dumneavoastră, Chris Patton, a spus că uh, acest lucru reprezintă un mare eșec al politicii europene. Credeți că avem nevoie de un nou tip de parteneriat? Nu un parteneriat strategic, ci un parteneriat modern și ați dori să avem un capitol separat numit drepturile omului inclus în aceste relații, doamna vicepreședinte are dreptul la replică 3 minute. Răspunsul meu la prima întrebare e foarte simplu, nu știu. Și motivul este că acest lucru uh, este foarte ușor de înțeles pentru că sunt de 5 săptămâni în funcție, două săptămâni a fost vacanța de Crăciun și nici măcar nu am avut timp să mă gândesc la acest lucru. Îmi pare foarte rău dacă nu vă pot răspunde în legătură cu un subiect pe care nu-l cunosc. Știu din ce spuneți dumneavoastră și fără să mă gândesc prea mult, știu că vor exista păreri foarte diferite în Uniunea Europeană pe această temă. Cred că uh, membrii din Consiliul de Securitate vor discuta săptămâna aceasta, voi lua și eu cuvântul acolo, la momentul potrivit. Va trebui să vedem ce se va întâmpla, dar eh, am fost foarte sinceră cu dumneavoastră, cel puțin. În ceea ce privește Uniunea pentru Mediterana, așa cum văd eu lucrurile, sigur că este construită pe fostul proces de la Barcelona și are foarte multe eh, părți implicate Cred că marele potențial este reprezentat de munca regională, de găsire de resurse de finanțare, pentru că sunt proiecte foarte interesante în domeniul educației și în alte domenii, după cum știți. Cred că trebuie să așteptăm și să vedem cum va evolua. Sigur că uh, la sfârșitul președinției franceze uh, au fost niște discuții în legătură cu ce va urma și la sfârșitul președinției comune va trebui să vedem ce se va întâmpla. Nu știu care sunt prioritățile Consiliului și cum va trebui să continuăm. Însă uh, discuțiile vor urma. Eu doresc să mă asigur că această Uniune este atât de eficientă pe cât se dorește. Pentru că există și trebuie să funcționeze și anul acesta a fost foarte greu pentru această Uniune și acum trebuie să facem progrese. De asemenea, trebuie să ne încadrăm în politica mai largă de vecinătate pe care o avem. Toate aceste uh, moduri de lucru sunt foarte importante și trebuie să se încadreze în politica mai largă, însă cred că trebuie doar să revigorăm acest întreg domeniu și cred că am fost cât se poate de clară. În ceea ce privește întrebarea domnului Schulz, mie nu mi se pare că e vorba de o suprapunere. Eu cred că e vorba de o cooperare, de o colaborare și știu că în cele puține ocazii în care am participat la summiturile cu Rusia, cu președintele Medvedev mai ales, întotdeauna există o discuție despre acest parteneriat pentru viitor. Acum suntem în toiul revizuirii parteneriatului, acordului de asociere. Uh, și nu facem progrese prea mari în anumite domenii. Sigur că chestiunea drepturilor omului este foarte importantă pentru acest Parlament și sigur că întotdeauna a fost inclusă în ceea ce facem noi. Ca să vă repet ce spuneam mai devreme, e foarte important să se pună întrebări și să se găsească mecanismele pentru a se obține rezultatele dorite. Pe asta vreau eu să mă concentrez, pe rezultate finale și nu știu însă cum vom ajunge la ele, va trebui să mă gândesc. De formulare... Aș ruga colegii să formuleze o singură întrebare în timp avut la dispoziție pentru a putea permite o replică adecvată. Acum, domnul Van Orden are cuvântul pentru un minut uh, Baroness Ashton. Doamna Ashton, după cum știți, mă ocup de uh, misiunile militare în Uniunea Europeană. Mă întreb dacă ați vizitat vreo Uniune militară uh, de când ați fost numită. În răspunsul dumneavoastră uh, scris, spuneți că Uniunea Europeană se angajează în Afganistan cu o forță militară. Înțelegeți oare faptul că Uniunea Europeană nu are niciun fel de forță militară în Afganistan? cheltuie foarte mulți bani acolo. Știți câți bani se cheltuiesc anual uh, de către un european în Afganistan și care sunt măsurile pe care trebuie să le luăm că fondurile nu sunt deturnate și că misiuni uh, neeficiente precum EUPOL-ul sunt uh, reformate. Doamna Oman Reuten, un minut. Doamna Ashton. Doamna Oman Reuten, da. Doamna Ashton, dacă există un conflict de opinii între Consiliu și Comisia Europeană, care este poziția dumneavoastră? Uh, cui, asigur, cui uh, acordați uh, fidelitatea dumneavoastră? În ce privește Irakul, care este poziția dumneavoastră în ce privește războiul? E justificat sau nu? Pentru că știți că la Consiliu părerile sunt diferite și cu privire la Carta privind drepturile uh, omului. Două state membre nu au ratificate. Cum veți continua? Care este poziția dumneavoastră pe această temă? Carta privind drepturile omului. Domnul Pansari, un minut. Mulțumesc. doamna Ashton. Imaginându-ne că politica externă și de vecinătate fac parte, într-adevăr, dintr-o strategie europeană unitară și pe baza acestei ipoteze vreau să evidențiez că în relațiile între Uniunea Europeană și țările din Maghreb s-a făcut un pas important prin adoptarea documentului comun care stabilește statutul avansat cu, pentru Maroc. Documentul stabilește o foaie de parcurs pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale și aprofundează acordul actual de asociere. Dar, în primul rând, prevede crearea unui, unei întâlniri la vârf Uniunea Europeană-Maroc. Uh, vă întreb uh, ce rezultate va, noi va putea avea acest summit în condițiile statutului avansat și dacă considerați că acest statut avansat este o cale posibilă pentru alte țări din Maghreb plecând de la Tunisia. Mulțumesc! Mulțumesc și acum vicepreședinta are cuvântul pentru un răspuns de 3 minute. Uh, uh, uh, Domnule Van Orden, în Afganistan încercăm să facem lucruri foarte importante. Întrebarea privind uh, rațiunea noastră de a participa acolo este foarte importantă. Într-adevăr, este crucial ca Uniunea Europeană să își joace rolul care îi revine în acest proces. Cheltuim foarte mulți bani, nu am cifra exactă, însă am studiat toate cifrele, nu numai pentru acest an, ci și pentru privind uh, estimările pe viitor și cred că trebuie să ne gândim la rezultatele pe care le-am obținut. Am vorbit, în primul rând, de rezultatele cu privire la serviciile de sănătate primare, de bază. Spuneați că avem o țintă de 400 de ofițeri de poliție. Nu avem uh, suficienți, însă e foarte clar că operațiunea noastră este tot mai de succes în ce privește misiunea sa. Însă mai trebuie să abordăm și alte chestiuni. De exemplu, faptul că uh, multe birouri nici măcar nu au uh, conexiuni telefonice. Uh, Sigur că există domenii în care putem să ne aducem aportul, valoarea adăugată. E o chestiune pe care aș dori să o aprofundez și trebuie să recunosc că există chestiuni militare care sunt legate de aspecte politice și economice și s-ar putea ca rolul nostru să nu fie uh, doar uh, militar, ci în ceea ce privește statele membre, dar și obiectivele pe care ni le-am fixat, putem avea un rol foarte important de a coopera uh, împreună în combaterea terorismului și de fapt asta încercăm noi să facem doamna Woman Reuten. Uh, fidelitatea, cui o acord? E o întrebare foarte gravă problema mea, eh, problema mea nu este de principiu, ci trebuie să vedem dacă putem împreună cu ajutorul dumneavoastră să permitem Consiliului, Comisiei, pentru a ajunge la această strategie politică care să se îndrepteze în direcția potrivită. Eh, eu am eh, făcut parte din Comisie în ultimii trei ani și cu, în legătură cu relațiile cu Consiliul am constatat că toată lumea dorește să se ajungă la, o, la o, un rezultat rezultat comun. Am observat acest lucru și la Consiliu și la Comisie. Toată lumea depune eforturi și eu încerc să profit de aceste eforturi pentru a ajunge la o poziție comună. Însă, așa cum spuneam atunci când m-am întâlnit cu dumneavoastră în mod neoficial, uh, cred că nu e bine să vizăm cel mai mic uh, numitor comun, ci factorul cel mai înalt și cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a obține aceste rezultate. În ce privește războiul din Irak, ne aflăm în această situație. Eu făceam parte din guvernul britanic Uniunii când a început uh, acest război, consideram că pe baza informațiilor de pe atunci era atitudinea, decizia potrivită. Acum întrebarea este alta, să vedem cum putem ajuta Irakul pe viitor să devină o țară stabilă și prosperă. Și depinde de felul în care vedem viitorul în toată activitatea noastră. Cred că obiectivul nostru trebuie să fie clar, să sprijinim stabilitatea, să stimulăm prosperitatea, pacea, drepturile omului, valorile în care credem. Uh, și cred că aceasta ar trebui să fie forța noastră călăuzitoare. Onorevole Galler. Mulțumesc, domnul Galler, acum un minut. Mulțumesc, doamnă Ashton, de 10 ani de zile. Tempo e scaduto e... Panzeri, domnul Panzeri, eh, aș dori să mi se răspundă la întrebare, pentru că nu s-a făcut acest lucru. Eh, președintele spune nu pot eh, face nimic, vă vom furniza un răspuns. Mie îmi revine misiunea să fiu implicabil în administra- implacabil în administrarea timpului, dar și țările din Maghreb așteaptă un răspuns, spune domnul Panzeri. Sigur, va veni un răspuns. Nu accept acest lucru, spune domnul Panzeri. Domnul Galer, domnul care ar spune că avem o politică uh, externă și de securitate de 10 ani, avem și o strategie uh, din 2003, a fost ad, uh, adusă la zi în 2008 uh, pentru o strategie de securitate. În 2009 au fost puse în comun uh, personalul civil și militar uh, și totuși statele membre încă acționează uh, pe cont propriu subminând această politică comună. Uh, Parlamentul, Parlamentul European a cerut o carte albă pentru uh, politica de apărare și v-ați referit și la centrul de comandă operațional. Nu credeți că ar fi bine că ar fi corect să avem la dispoziție un centru de comandă separat pentru problemele europene și nu să ne bazăm doar pe statele membre. Mulțumesc, domnul Cacin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. 2 decembrie să vă Mulțumesc. Pe data de 2 decembrie um, am, ne-am întâlnit deja și v-am pus o întrebare în legătură cu viziunea dumneavoastră uh, asupra Bosniei-Herzegovine și a rolului Uniunii Europene. Uh, știm că situația s-a înrăutățit, dumneavoastră v-ați referit la stabilitate. Uh, și, din păcate, uh, nu se fac reforme de către Sarajevo, situația stagnează, a avut loc un uh, uh, Știm că statul e sub amenințarea prăbușirii, pentru că dacă are loc un referendum asupra um, independenței Republicii Sârbska, lucru care ar avea influențe negative asupra întregii zone a Balcanilor. Vă întreb cum și când doriți să acționați în legătură cu îmbunătățirea administrării Bosniei-Herzegovinei, având în vedere că în acest an există o aniversare, o comemorare importantă a masacrului de la Srebrenica și, și, și acest lucru trebuie uh, Chirie Proevre. Domnul Angurakis, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să spun că mă opun candidaturii doamnei Ashton pentru că uh, de multe ori am spus că ne opunem strategiei de la Lisabona. Um, doamna Ashton a răspuns la întrebările din chestionar uh, și aș dori să ne spună de ce nu e gata de a ne furniza informații în legătură cu uh, documentele care să permită o, ca Parlamentul să aibă un rol legal cu uh, Consiliul. Nu a răspuns la anumite întrebări legate de acest lucru și aș întreba-o ce va face pentru a schimba poziția comună inacceptabilă a Uniunii Europene față de Cuba pentru că putem să avem relații normale cu această țară. Uh, de asemenea, doamna Ashton nu ne-a oferit o opinie în legătură cu uh, relațiile noastre cu țările din America Latină. Mulțumesc. Uh, așa cum trei minute pentru doamna vicepreședinte. Uh, Mr. President, Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu uh, răspunsul pentru întrebarea domnului Panțeri. Îmi cer scuze că n-am răspuns, mi-am încurcat puțin notele. Uh, summitul cu Marocul. Încă nu dispunem de un plan, dar aveți dreptate când vă referiți la faptul că avem nevoie de un angajament cu țările din Maghreb Sigur, uh, trebuie să implicăm strategia de vecinătate. Uh, și uh, mă scuzați încă o dată că nu v-am răspuns așa cum se cuvine. Domnul Gallert acum în legătură cu personalul militar. Nu știu unde, unde ajuns în legătură cu Cartea Albă în acest moment. Mă voi informa, fiți sigur. Dar trebuie să fim clari. Statele membre își au responsabilitățile lor în, și strategiile de apărare proprii. Uh, nu știu exact la ce v-ați referit în legătură cu acțiunea statelor membre, care acționează de unele singure. Eu sigur că uh, sunt în favoarea unei acțiuni comune. În legătură cu centru de comandă, până acum, dacă ne referim la uh, situația din uh, Marea Britanie, aici uh, se folosesc foarte uh, eficient resursele. E un exemplu pozitiv. Uh, ce încercam eu să sugerez e că încă n-am fost convins în legătură cu cea mai bună utilizare a resurselor în acest moment. Acum, uh, în legătură cu întrebarea referitoare la Bosnia-Herzegovina, domnule Cacin aveți dreptate, există probleme acolo, am avut uh, întâlniri uh, în legătură cu această problemă, inclusiv săptămâna trecută, am avut convorbiri în legătură cu o strategie comună. Uh, mie mi se pare clar că există această țară în care, au, uh, în care coexistă diferite comunități și trebuie să continue să coexiste. Se pot desfășura oricâte referendumuri, dar până la urmă țara trebuie să rămână unită, dar trebuie să vedem cum vom face acest lucru. Uh, situația rămâne, această problemă rămâne încă de dezbătut. E foarte interesant, vor avea loc alegeri în octombrie și trebuie ca noi să ne asigurăm că pregătim cum se cuvine această, uh, uh, aceste alegeri. Lord Ashton spunea că perspectiva de a deveni membru UE era ca un lipici care ținea aceste comunități împreună. Noi trebuie să explicăm uh, care sunt ocaziile uh, uh, și oportunitățile pentru această țară pe viitor și care sunt beneficiile pe viitor ale acestei țări. Trebuie să, să uh, ne apropiem mai mult de oamenii din această țară și să vorbim cu ei, pentru că majoritatea oamenilor din această țară sigur doresc să trăiască în pace și doresc să trăiască împreună. Și asta trebuie noi, a, a, cu oamenii trebuie noi să acționăm. Sigur, uh, sunt uh, în uh, legătură, în contact permanent cu autoritățile locale și mm, sigur că acționăm împreună. Mi-a spus patru întrebări. Mă bucur că nu vă puneți mie, e treaba dumneavoastră dacă vă puneți tratatul la Lisabona, dar mă rog, și strategiei, e treaba dumneavoastră. Sigur, susțin libertatea de informații dar e, trebuie să fim și foarte clari în legătură cu informațiile pe care le putem și pe care nu le putem divulga. În legătură cu Cuba, mă îngrijorează situația de omului în Cuba. Vă spun foarte clar, din punctul meu de vedere, am avut o strategie pe 13 ani, trebuie să vedem dacă a funcționat sau nu, dar rețin că există probleme semnificative în această țară. Da, mulțumesc. Doamna Ashton, dacă vă sunt, doamna Ashton, dacă vă sunt adresate mai mult decât o singură întrebare, dumneavoastră aveți dreptul, pe baza regulilor pe care le-am impus aici, să răspundeți la o, una singură din întrebările care vi se pun, pentru că colegii trebuie să respecte aceste reguli. Nu o fac uh, cu toții, dar trebuie să respecte ceea ce au decis coordonatorii. O singură întrebare în timpul la dispoziție. Uh, și acum dau cuvântul Dziękuję bardzo. Lizek, un minut. Pani Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă vicepreședinte, Uniunea Europeană este implicată în foarte multe conflicte internaționale desfășurate în diferite regiuni ale lumii. Însă eu cred că una dintre prioritățile noastre ar trebui să fie implicarea noastră în aceste conflicte uh, de pe continentul european. S-a menționat contextul Balcanilor de către alți colegi, dar mai sunt și alte conflicte uh, încă existente. De exemplu, în Georgia a fost încălcată integritatea teritorială a Georgiei, uh, există conflicte în părți ale Moldovei controlate de separatiști, Transnistria. Cum uh, priviți implicarea Uniunii Europene în toate aceste uh, conflicte? Există oare un numitor comun între ele? Și cum rămâne cu legătura Rusiei cu aceste conflicte? Cum aveți de gând să convingeți Rusia uh, să renunțe la politica zonelor de influență pe care ea dorește să le mențină. La da, Gomes, un minut. Mulți dintre noi cred că dacă nu există o recalibrare radicală a e, ă, regimului iranian față de chestiunea nucleară, Uniunea Europeană și partenerii săi trebuie să impună sancțiuni bine țintite, care însă să nu handicapeze poporul iranian, ci să facă rău doar regimului. Acest lucru este di legat direct și de situația drepturilor omului din Iran. Doamnă, aș vrea să vă întreb ca atare ce părere aveți despre rolul Uniunii Europene? Ar trebui Uniunea Europeană să facă tot ce poate ca să-i ajute pe cei care luptă pentru democrație și libertate în Iran cu obiectivul de a uh, distruge controlul total pe care îl are regimul asupra mediei și a informației? Ă, aveți de gând să susțineți canalul TV în Farsi? Cumuțacos, per un minut. Domnul Cumuțacos, un minut. Mulțumesc, doamnă. Στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, Doamnă vicepreședinte, în domeniul politicii europene de securitate și apărare comună, sunt două clauze. Nu este traducere în limba engleză, se pare? Și de Ia de la capăt. Reluați întrebarea. Ca nea stihia που έφερε η συνθήκη της Λισαβόνας στον τομέα της Mulțumesc, este vorba de niște elemente noi foarte importante din Tratatul de la Lisabona, din domeniul politicii externe de securitate comună. Acestea apar în două clauze, clauza de asistență reciprocă și clauza de solidaritate. Conform articolului 42.7, în legătură cu asistența reciprocă, atunci când un stat membru este atacat, celelalte state membre trebuie să îl susțină. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu această clauză? Cum credeți că va funcționa în practică? Credeți că această clauză ar trebui să afecteze funcționarea practică a Uniunii Europene în vreun fel? Și ce se întâmplă în cazul unui stat care declară război unui stat membru individual? Nu este o teorie. Ce veți face în această situație? Doamna în primul rând, contextul uh, la care v-ați referit dumneavoastră, problemele din Moldova, din Transnistria, Nagorno-Karabakh, toate acestea sunt motivele pentru care eu am spus în declarația mea inițială că e nevoie de o strategie de vecinătate și că ceea ce facem în vecinătatea noastră este foarte important și uh, însemnat. Mai ales în Moldova colaborăm foarte strâns cu această țară. Sunt uh, al pe locul 2 în rândul beneficiarilor de ajutor european. Fondurile sunt împărțite între trei orașe, este, se face foarte mult. În Nagorno-Karabakh, de asemenea, se fac foarte multe și contează foarte mult ce face Turcia și cum își dezvoltă Turcia și Armenia relațiile. Trebuie să vedem ce probleme au ei în domeniul energiei. Deci eu încep să fac un plan al situației în care ne găsim în aceste situații, care sunt zonele de conflict și care sunt conflictele. Rusia este o temă comună pentru că e vorba de state care s-au desprins din fosta Uniune Sovietică sau state în care Rusia este foarte implicată. Cred că trebuie să dezvoltăm această relație și când voi merge la Moscova voi încerca să fac acest lucru, să dezvolt o relație proactivă, pozitivă cu Rusia pentru a nu crea uh, alte probleme. Doamnă Gomez, în ceea ce privește sancțiunile pentru Iran și ce vom face mai departe, am mai spus uh, mai devreme că eu doresc să facem tot ce putem pentru drepturile omului în Iran. Uh, Trebuie să fie discuții în legătură cu situația în care a ajuns Iranul. Sancțiunile vor uh, fi discutate cu partenerii noștri și la Uniunea Europeană va trebui să vedem ce se face la Consiliu, însă abordarea trebuie să fie una bazată pe dialog, bineînțeles, și trebuie și să recunoaștem că dacă nu avem uh, reguli care să fie respectate, trebuie să acționăm. În ceea ce privește clauza de solidaritate, mai ales 42.7, am am deschis acest articol, l-am în față și se spune aici că este vorba de o obligație de ajutor și asistență și sigur că și conform articolului 51 din Carta Națiunilor Unite. Nu înțeleg ce doriți să aflați, cum anume vom face acest lucru în practică. Consiliul trebuie să decidă, exact ce se va face, pentru că acum, după ce tratatul este în vigoare, trebuie să se discute toate implicațiile practice ce decurg din elementele tratatului. E, adevărul este că formularea aceasta este destul de generală, e vorba de o cerere de asistență generală, trebuie să fie explicată și interpretată, trebuie să vedem dacă Consiliul dorește să se implice aici. Foarte bine. Și acum trecem la comisiile participante la președinți sau la reprezentanții acestora. Și are cuvântul... Lupo per un minut. Doamna, doamna Eva Jolie, președinta Comisiei pentru Dezvoltare, are dreptul la un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte. În numele Comisiei pentru Dezvoltare aș dori să vă întreb cine va fi comisarul responsabil pentru programarea instrumentului de cooperare și de dezvoltare și a, pentru fondul, europene, fondul European de Dezvoltare și care va fi rolul de Serviciului de Acțiune Externă. De asemenea, aș dori să ne dați exemple, dacă se poate, de măsuri concrete pe care le veți propune pentru a se asigura respectarea articolului 208 al Tratatului de la Lisabona, care solicită din partea Uniunii să țină cont de obiectivele pentru cooperarea pentru dezvoltare în punerea la punct a unor politici care sunt susceptibile să afecteze țările în curs de dezvoltare. Uh, doriți să înființați o, o unitate în cadrul Serviciului de Acțiune Externă care să fie afectată respectării acestei dispoziții pe care v-am citit-o și vă veți opune unui acord de liber schimb cu Columbia. Uh, onorevole Casini, președinte. Ah, no, chiedo scusa, due minuti di replica. Nu, nu, eh, două minute de răspuns pentru doamna vicepreședinte, apoi are cuvântul domnul Casini, dar aveți dreptul să răspundeți la o singură întrebare. Thank you. The rules keep... Mulțumesc, regulile se tot schimbă. În ceea ce privește dezvoltarea, aș dori să vă spun din capul locului că dezvoltarea se află în miezul activității noastre uh, și în relațiile pe care le avem în afara Uniunii Europene. Mi se pare foarte interesant să observăm felul în care țările terțe au fost foarte entuziasmate în felul în care am uh, construit acest subiect. Cred că e foarte important să facem uh, ca toată lumea să recunoască că e vorba de un aspect important al politicilor noastre care necesită atât atenția Consiliului cât și a Comisiei și mă bucur de faptul că Andris Pibax este comisarul desemnat. Am discutat foarte mult cu el în legătură cu eficientizarea activității noastre. Cum ar putea arăta activitatea noastră? În cadrul Serviciului pentru Acțiune Externă vom avea un birou pentru dezvoltare. Comisia Europeană se va ocupa de banii pentru Fondul European pentru Dezvoltare în cadrul strategic pe care îl vom Uh, configura pentru politica uh, comună externă. Deci, Comisia de Dezvoltare uh, va avea un birou în cadrul comisiei și vom încerca să avem o activitate coordonată. Nu cred că va fi foarte greu, cred că avem o abordare foarte pragmatică și cred că uh, Parlamentul ar putea fi implicat cât mai repede cu putință și mă bucur de faptul că în viitor voi coopera cu Andris pe acest subiect. În ceea ce privește acordul de liber schimb cu Columbia, unde ne aflăm acum? Uh, am delegat o parte din răspunderile mele, însă aș putea să vă spun că am avut dezbateri și am decis că ar trebui să facem o pauză, să permitem noi comisii să-și preia mandatul, apoi Parlamentul va avea noi competențe conform uh, tratatului de la Lisabona pe această temă și noul comisar va apărea în fața Parlamentului. Deci credem că ar fi nepotrivit să trecem în această fază de tranziție fără a ști care este clar poziția Parlamentului. Mulțumesc acum domnul Cazini, președinte al Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, o întrebare foarte simplă, deși uh, în, în, în viitor Comisia mea se va ocupa uh, pe fond de această uh, a dumneavoastră, dar întrebarea acum este una simplă. Dumneavoastră, într-unul din răspunsurile dumneavoastră scris, ați spus uh, că prioritatea noastră principală va fi crearea unui serviciu european pentru acțiune externă care să fie eficient și co- coerent și care să fie un motiv de invidie pentru restul lumii. Foarte frumoase cuvinte, dar mă întreb și vă întreb, uh, vi se pare oportun, după cum credem și noi, ca dumneavoastră să, pune, să propuneți crearea unei școli de diplomație europeană, eventual profitând de instituțiile care deja există în Uniunea Europeană, pentru ca să existe această școală cu capacitate de aprofundare nu doar a istoriei europene, dar și a modului în care funcționează consulatele și relațiile externe. Uh, mulțumesc. Acum doamna Ashton are cuvântul pentru două minute. The simplest questions are often în legătură uh, cu subiectele cele mai interesante, dezbaterile sunt aprinse. S-ar putea ca la finalul mandatului meu să ne aflăm în situația în care să avem o, un organism de formare, de pregătire pentru acest serviciu. Deocamdată, eu încerc să obțin două lucruri. În primul rând, să folosesc uh, datele disponibile. De exemplu, uh, expertiza comisiei pe care o pune la dispoziția delegaților și ce, ar putea folosi, ce am putea folosi din experiența statelor membre pentru ca acest regim de formare să fie pus pe picioare, astfel încât să putem forma uh, personalul din delegațiile comisiei și din serviciile care vor uh, fi, serviciul care va fi lansat și pentru delegații din partea statelor membre pentru ca ei să își desfășoare activitatea în mod uh, potrivit. Am citit și critici, am auzit critici în legătură cu faptul că nu face facem suficient în ce privește formarea profesională. Știu că există un colegiu la Bruj pentru funcționari și ar putea să avem o activitate uh, comună cu acest colegiu, voi vedea. Însă ceea ce este foarte clar, e vorba că e e, e vorba de un organism unic acest serviciu și va trebui să avem formare, pregătire pentru diplomații noștri, astfel încât să se vadă că e vorba de un uh, serviciu diferit uh, în ce privește competențele și mandatul lor. Nu știu însă în ce va consta formarea ca atare. La parola per un minut. Mulțumesc. Acum pentru un minut are cuvântul vicepreședintele Comisiei pentru Control Bugetar, domnul Stais. Dank u wel, eh, voorzitter. Mevrouw. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, aici sunt. Colegii Brock și Nates au mai pus întrebări cât se poate de explicite în legătură cu serviciul de acțiune externă. Aspectul operațional va fi una dintre sarcinile dumneavoastră cele mai importante la acest început de an și de-a lungul audierii de astăzi ați spus că doriți să dați socoteală de plină Parlamentului European. Am înțeles eu bine? Promiteți că Parlamentul European va putea să-și exercite pe deplin dreptul de control bugetar? Spuneți dumneavoastră oare că acest serviciu de acțiune externă va deveni un capitol uh, aparte uh, în cadrul bugetului și că procedura de schimb va intra în vigoare 100%, Curtea de Conturi va putea să joace rolul, Olaful va putea să intervină pentru descărcare și vom putea executa un control financiar asupra acestui serviciu. Doamna Ashton, două minute. I hope I can be quite brief, I... Sper să Pot să fiu cât se poate de succintă pentru că cred că ceea ce am spus domnului Brock acoperă și întrebarea dumneavoastră. După cum am explicat mai devreme, sunt două moduri de a aborda această situație. Unii spun că acest serviciu trebuie să facă parte din comisie și alții că trebuie să fie un organism separat. Indiferent de soluția găsită, eu aș prefera să fie uh, un serviciu sui generis, pentru că cred că așa se stipulează în tratat. În orice caz, Parlamentul va fi implicat și va juca un uh, rol de control complet indiferent de uh, cum se va pune în practică. Pentru că trebuie să stabilezi bugetul, nu-i așa? Și bugetul face parte din bugetul global, pentru care sunteți responsabili dumneavoastră conform competențelor actuale și trebuie să fim, fiu responsabilă eu pentru descărcare. Și cred că uh, e foarte interesant ce rol joc eu în această descărcare. Trebuie să fie foarte clar că funcționarii uh, de nivel înalt își asumă răspunderea în legătură cu bugetul comisiei dar uh, sunt foarte deschisă la discuția cu dumneavoastră. Trebuie să mă asigur că creez această structură, că fondurile sunt bine cheltuite. Știu cât de importante sunt aceste lucruri și aș vrea să spun că foarte important va fi să ne asigurăm că avem flexibilitatea necesară în cadrul bugetului, nu pentru a uh, evita controlul, ci pentru a recunoaște pur și simplu ceea ce am văzut foarte recent și anume că situația se schimbă în angajamentele noastre se schimbă. De exemplu, situația din Yemen a apărut în ultimele săptămâni și studiez ce se, va întâm ce se întâmplă acolo. Voi merge la o întâlnire cu alții uh, la Londra cu o zi înainte de conferința privind Afganistanul. Dar iată, doar un exemplu, sunt sigură că Parlamentul are un rol extrem de important aici și uh, spun asta cât se poate declar și sunt bucuroasă să o spun. Președinte de la Comisiune. Mulțumesc acum președintele Comisiei pentru Comerț Internațional, Moreira. Timp, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu înlocuiesc pe doamna Muscardini, care este vicepreședinta comisiei mele, care a fost aleasă pentru a reprezenta comisia mea astăzi, însă nu a putut să participe la reuniunea noastră pentru că uh, un avion a întârziat. Uh, deci voi citi întrebarea pregătită de doamna Muscardini. Doamna Ashton, pentru că, având în vedere că ați fost înainte comisar pentru comerț, știți, așadar, comerțul este o dimensiune importantă a politicii noastre externe. Cum prevedeți implementarea noului noastră rol uh, în privire cu coordonarea și cooperarea cu noul comisar pentru comerț internațional. O a doua întrebare, un important element, element al uh, noului serviciu de acțiune externă este reforma uh, delegației, delegațiilor comisiei în uh, reprezentanțele UE în țări terțe și organizații. Marea majoritatea delegațiilor comisiei au un departament pentru comerț care funcționează în conformitate cu logica politicii comerciale a UE. Cum credeți dumneavoastră că veți putea organiza reprezentarea comercială a uh, UE în cadrul viitorului serviciu pentru acțiune externă și în ambasadele UE? Vă angajați să preveniți orice fel de contaminare interguvernamentală a acelor zone în reprezentarea externă a UE uh, în uh, în cadrul unor proceduri supranaționale de luare a deciziilor, președintele întrerupe vorbitorul. Uh, îmi pare rău, trebuie să vă întrerup, uh, trebuie să respect timpul de vorbire alocat și nu pot să fac excepții. Și acum două minute pentru a răspunde întrebării pentru doamna vicepreședintă. Mulțumesc, îmi face plăcere să vă văd, să vă întâlnesc. Am, anticipez că voi conlucra uh, cu comisor, comisarul desemnat. Am avut deja discuții în legătură cu modul în care dorim să avem această colaborare. Sigur, comerțul ține de competența comisiei, este un aspect foarte important și e important să rămână așa cum a trebuit să fie de competența comisiei. Relația se pare că se desfășoară foarte bine la fața locului când am vizitat delegațiile cu, eh, ca comisar pentru comerț, am avut o abordare foarte bună în, în legătură cu uh, situația în care uh, avem o, o, o acțiune comună și sper ca lucrurile să continue așa, pentru că uh, se desfășoară foarte eficient. Nu vrem să stricăm această stare de lucruri, încercând să o ameliorăm. Nu subestimez valoarea și importanța comerțului în strategiile noastre uh, și relațiile noastre în întreaga lume. Uh, adesea, comerțul joacă un rol principal într-o mai bună colaborare pentru sprijin economic cu țările care au uh, relații puternice cu noi, cu Moldova. Avem o delegație care examinează potențialul pentru un acord comercial în următoarele luni. Ucraina a fost un partener important al nostru și Uh, noi avem solicitări din partea unor astfel de țări pe viitor și trebuie ca aceste lucruri să fie examinate în context, în contextul comerțului ca făcând parte a unei relații puternice pe viitor. Sigur, uh, acesta va trebui să fie uh, apanajul Comisiei și Comisia, Comisarul pentru Comerț va colabora la abordarea noastră și, uh, după cum spuneam, lucrurile vor trebui să continue să se desfășoare așa. Mulțumesc și acum întrebările deputaților. Deci câte trei întrebări de un minut? Acum are cuvânt colegul Neuser pentru un minut. Uh, Lady Ashton, Sie haben eben Doamna Ashton, ați răspuns la o întrebare de despre Afganistan spunând că doriți rezultate reale pentru poporul de acolo. Și cred că Parlamentul European vă poate susține în acest uh, obiectiv. Însă, la sfârșitul lui ianuarie va avea loc o conferință referitoare la Afganistan la Londra și aș dori să vă întreb ce fel de măsuri ce fel de responsabilități își va asuma Uniunea Europeană pentru a coordona mai bine ceea ce se face în sectorul civil, mai ales de către ONG-uri în Afganistan, cu uh, acțiunea forțelor militare. Vă mulțumesc! L'onorevole Kelam a... Mulțumesc. Acum domnul Kelam, un minut. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Doamna Ashton, de, la audierea din decembrie, eu am rămas cu impresia că politicile comune ale Uniunii Europene pot să fie construite pe uh, acorduri bilaterale cu părți terțe. Sunteți convinsă că politica noastră comună de securitate poate să fie construită pe baza as unor astfel de acorduri, uh, dat fiind că uh, anumite state membre ale Uniunii Europene tind să aibă o politică izolaționistă. Ce uh, veți face uh, pentru a vă asigura că astfel de acorduri bilaterale vor fi făcute. Parlamentul European a propus cu trei ani în urmă așa ceva la inițiativa colegului Sarius Volski. Onorevole Arlacchi, per un minut. Arlachi pentru un minut acum. I, I disagree. Doamna Ashton, nu sunt de acord cu colegii conservatori britanici care vă acuză pentru angajamentul dumneavoastră trecut în domeniul dezarmării nucleare. Eu nu vreau să mă refer la domnul D'Alema, în primul rând, glumind, spun asta, și în al doilea rând spuneți-mi care e cea mai bună parte din CV-ul dumneavoastră. Am o întrebare foarte simplă. Avem acum o șansă istorică prin revizuirea tratatului de neproliferare la ONU. Ce ar fi ca Uniunea Europeană să-și asume rolul de lider pentru interzicerea armelor nucleare, dând uh, curs apelului președintelui Obama, care activează în acest sens. Și mă opresc aici. Signora vicepreședinte, a timpul de replică de... Acum trei minute pentru doamna vicepreședintă, vă rog. Um, thank you for the... Vă mulțumesc pentru întrebări, domnule Noizer, în ceea ce privește întâlnirea uh, legată de Afganistan. 70 de state și organizații sunt invitate să participe și știu că se vor uh, discuta diferite teme uh, care sunt pregătite la ora actuală. Au avut loc întâlniri cu funcționari americani, am vorbit cu ministrul de externe, cu Ministerul de Externe Britanic și sigur că întrebarea va fi cum anume să ajungem la o mai bună coordonare. Și cred că sunt mai multe lucruri de făcut aici. În primul rând trebuie să se uh, pună în comun reprezenta, reprezentanțele și delegațiile noastre ca să avem un reprezentant pe teren, un glas care să vorbească pentru noi. Și trebuie să vedem ce facem acum și ce putem face mai mult, ce putem schimba. Trebuie să avem o privire proaspătă asupra acestei chestiuni și trebuie să ne coordonăm mai bine cu ceilalți pentru viitor. Domnule Chelam, în legătură cu politica energetică, după cum am mai spus, trebuie să avem o, uh, securitate, o politică de securitate energetică puternică. Uh, și aici e vorba de sursele de energie, eoliană, solară și așa mai departe. Și este vorba și de ceea ce facem cu energia care intră în Uniunea Europeană. Sunt mai multe propuneri, știți că se discută despre Nord Stream, South Stream, Nabucco și așa mai departe. Însă este esențial ca noi să acționăm unitar ca Uniunea Europeană și conductele să meargă în ambele sensuri, dacă pot să mă exprim așa. Uh, avem nevoie de o securitate a politicii energetice și voi colabora cu Comisarul pentru Energie în acest sens. În ceea ce privește tratatul de neproliferare, ați spus uh, despre trecutul meu, ceea ce se mai zisese uh, și repet acum că uh, trebuie să avem o altă abordare asupra armelor nucleare și ceea ce facem astăzi, ținând cont de spusele președintelui Obama, care sunt foarte importante, eh, știm că anumite state membre din Uniunea Europeană au opinii foarte puternice, dar trebuie să colaborăm cât se poate de eficient. Angajamentul meu, ca al tuturor din acest Parlament, este să ne asigurăm că aceste probleme sunt tratate și că suntem conștienți de primejdile viitoare pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă. Uh, sunt state care devin puteri nucleare, care îmbogățesc uraniu și sunt chestiuni foarte importante uh, pentru că uh, reprezintă și un potențial de terorism. Trebuie să vedem ce putem face ca să se reducă armele nucleare. Deci vă asigur de angajamentul meu față de aceste chestiuni, voi face tot ce pot și voi încerca să acționez în așa fel încât toată lumea să fie de acord cu mine. Onorevole Butikofer, pe... Mulțumesc acum Butikofer pentru un minut. Frau Kandidatin, seit Ihrer Nominierung hatten Sie viele Bekenntnisse zur Bedeutung der transatlantischen... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule candidat. A spus o serie de lucruri în legătură cu relațiile transatlantice și în trecut și astăzi toate bune. Însă, dincolo de aceste obiective frumoase, mă întreb dacă există proiecte, priorități și instrumente instituționale. Într-un studiu publicat în toamnă de către un grup de experți american, se spune că uh, șansele de a crea acest parteneriat transatlantic sunt tot mai mici și că trebuie să ne reconfigurăm relațiile într-un parteneriat mult mai uh, eficient. Uh, și aici am încheiat citatul. Având în vedere diferențele foarte importante între noi și Statele Unite din trecut, și aici mă refer, de exemplu, la rolul drepturilor omului în guvernanța mondială, uh, furnizarea cu energie și politica privind schimbările climatice, care sunt proiectele, prioritățile și instrumentele interinstituționale pe care le aveți pentru a reconfigura aceste relații. Mulțumesc! Thank you. Și Manschi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte, sunt aici ați vorbit despre rolul foarte important, esențial, al Uniunii Europene în uh, chestiunea drepturilor omului în lume. Unul dintre drepturile fundamentale care este tot mai periclitat în lume este libertatea de cult. Avem uh, exemple foarte grave avem incidente foarte grave, câteodată sângeroase, în Egipt, în Vietnam, în Pakistan, în care creștinii fac obiectul unor uh, atacuri. Chiar și în India, o țară democratică, avem limitări, uh, dar și în Rusia și în Belarus, limitări ale dreptului la libertatea religioasă și în China. E o problemă tot mai gravă în lume. Aș dori să vă întreb cum intenționați să schimbați situația, având în vedere că Uniunea Europeană păstrează tăcerea în legătură cu persecuțiile uh, legate de libertatea de cult în lume. Mulțumesc, domnul Kovacev, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă Ashton. Aici mă aflu. Uh, m-ați dezamăgit, trebuie să recunosc că atunci când ați spus că nu sunteți uh, convinsă de necesitatea audierilor pentru acești funcționari de înalt, grav, înalt grad, având în vedere complexitatea procesului. Aș dori să vă clarificați poziția în ce privește numirea înaltului reprezentant cine ar trebui să fie aceste persoane, pe cine ar trebui să reprezinte ele. Mă întreb dacă nu ați putea organiza cu comisiile din Parlamentul European pentru țări uh, foarte importante, precum India, uh, China, Japonia, SUA. Sper ca în, mai târziu în acest an, în propunerea cu privire la Serviciul pentru Acțiune Externe, să vă referiți și la acest subiect. Vă mulțumesc! Signora vicepreședinte. Doamnă vicepreședinte, aveți cuvântul pentru replică 3 minute. Mulțumesc uh, pentru aceste întrebări. Când a spus toate bune și frumoase în ce privește politica SUA, am uh, avut uh, tendința să vă opresc atunci. Însă aveți dreptate. Avem o adevărată ocazie de a vedea cât de eficientă este relația noastră strategică cu Statele Unite. Avem o serie de întrebări în dialogul în curt, uh, Consiliul Transatlantic, uh, Consiliul uh, Economic și așa mai departe. Din punctul de vedere al Comisiei, părerea e că trebuie să avem întâlniri cât mai dese, avem summituri. Următorul summit cu SUA este în luna mai. Însă cred că putem face și mai mult și de altfel, nu știu care sunt instrumentele pe care le am în mod clar la dispoziție. Însă ce știu foarte bine e că trebuie să dezvolt și să consolidez relațiile pe care le avem cu omologii din Statele Unite și de asemenea să, permise, să permitem Comisiei și președintelui Consiliului să consolideze relațiile la nivelul lor. Și vedem cum putem să ne sincronizăm acțiunile. Și din experiența mea de comisar de comerț, aș putea să vă spun că, de exemplu, în ce privește cooperarea cu Africa, înlesnirea comerțului, am uh, sprijinit foarte mult statele africane pe problema dezvoltării. Pe atunci ne-am gândit foarte mult la acest aspect și aveți dreptate, e o chestiune care merită reflexie. În ce privește libertatea de cult, Convenția privind drepturile omului, care a fost uh, transpusă în actul privind drepturile omului, Uh, viza libertatea de exprimare, de cult și așa mai departe. Vorbesc de exemplul uh, Marii Britanii, pe care îl cunosc foarte bine. Într-adevăr, libertatea de cult este un drept uh, foarte important. Îmi pare rău că am ignorat acest aspect, însă cred că trebuie, când avem relații cu partenerieri din întreaga lume, să nu ignorăm acest aspect. În ce privește în alții reprezentanți și întrebarea aceasta, știu că vă dezamăgesc, îmi pare rău că fac acest lucru. Nu voi avea foarte mulți înalți reprezentanți pentru țări, însă eu voi fi foarte atentă când voi alege persoanele și voi uh, da seama în fața Parlamentului. Uh, nu sunt convinsă însă că audierile, acest proces uh, care nu este prevăzut de către tratat, uh, nu cred că această, uh, această procedură este utilă. Trebuie, sigur, ca întotdeauna să găsim o metodă, ne aflăm la început de drum. Uh, spuneam că ar, fi, ar trebui să aveți posibilitatea să aveți un dialog cu aceste persoane când își preiau mandatul, uh, însă situația este nouă și trebuie să ne mai gândim. Onorevole Siwi. Mulțumesc. Dziękuję bardzo. Siwici, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori spun că aceste audieri răspund unei reguli în care noi vrem să aflăm totul de la dumneavoastră și dumneavoastră ne-a dat răspunsuri generale, dar sper că aceasta este o tendință în scădere. Trebuie să avem un limbaj mai hotărât. Aș dori să vă întreb dacă există un plan post-electoral după alegerile din Ucraina Uh, cum ne vom comporta după alegeri față de această țară și față de președintele său, pentru că în Ucraina există o situație de haos politic care convine multor europeni. Uh, nu se poate ca noi să nu facem nimic. Există un plan de a încheia negocierile în privința unui acord de asociere, cum se pot pune la punct facilități pentru acordarea vizelor, uh, pentru a renunța la un limbaj teoretic. Mulțumesc, domnul Milan Mor, pentru un minut. Mulțumesc. Uh, în primăvara trecută, Parlamentul European a emis o rezoluție spunând că relațiile cu Statele Unite constituie cel mai important parteneriat strategic pentru Uniunea Europeană și se făceau propuneri specifice în legătură cu instrumente și mecanisme care să fie ajustate sau altele complet noi pentru a îmbunătăți aceste relații. Două summituri pe an în loc de unul, de exemplu, Uh, un Consiliu Politic Transatlantic um, care să vă implice pe dumneavoastră și să vă dea ocazia să uh, vorbiți cu doamna Clinton, doamna secretar de stat, și sigur există deja instrumente, Consiliul Economic Transatlantic, uh, de exemplu, instrumente care permit stimularea parteneriatului economic la care s-a făcut aluzie mai devreme. Eu aș dori să știu uh, care este opinia dumneavoastră în legătură cu această propunere, aceste propuneri ale Parlamentului European. Deci un Consiliu Politic Transatlantic și două summituri în loc de unul și o consolidare a dialogului. Ashton, Da, PAC pentru un minut, mulțumesc. Mulțumesc, uh, doresc să vă uh, pun o întrebare și din partea colegului Posselt, care trebuie să ne părăsească. Um, vreau să spun că avem multe așteptări din partea dumneavoastră de la dumneavoastră. Dorim, într-adevăr, să fim uh, capabili să vorbim uh, pe o singură voce. Și eu v-aș întreba dacă puteți uh, să obțineți acordul țărilor care încă n-au recunoscut statutul Kosovo. Cred că aceasta este o zonă în care dumneavoastră puteți demonstra că putem într-adevăr vorbi cu o singură voce. Bine, și acum doamna vicepreședinte are dreptul la replică pentru 3 minute. Thank you, Mr. Savic. I wasn't... Mulțumesc. În legătură cu prima întrebare, Vreau să spun că nu vreau să fiu corectă din punct de vedere politic sau să vă dau un răspuns general, dar uh, încerc ca uh, sigur, pe măsură ce îmi voi dezvolta strategiile și planurile, să le prezint în fața Parlamentului. Uh, dar fiți sigur că voi acorda timpul necesar. Sigur, Ucraina este un bun exemplu, pe data de 17 ianuarie și apoi 17 februarie. Uh, vor avea loc alegerile, nu știm ce se va întâmpla și e interesant că nu știm cine va câștiga. E un lucru semnificativ că în această țară nu știm ce se va întâmpla. Poate e o indicație clară că democrația funcționează. Sigur, uh, trebuie să rezolvăm niște probleme imediat după alegeri, să vedem cum vor fi uh, relațiile cu Rusia, în funcție de cine va câștiga alegerile. Apoi, cum ne ocupăm de niște probleme specifice, uh, rolul statului de drept, uh, rolul puterii juridice, ce se întâmplă cu acordul comercial. Au început negocierile, dar este uh, o cantitate foarte mare de, de lucru și, a, și Așteptările din partea Ucrainei sunt foarte mari. Sigur, problema energetică și, și aici este una foarte importantă. Nu vreau să spun că nu am idei clare în legătură cu această zonă. Uh, dar cred că trebuie să așteptăm rezultatul alegerilor și apoi să acționăm și să uh, vedem ce conversații să avem ulterior. În legătură cu cele spuse deja cu stat, uh, despre Statele Unite, uh, deja am avut, am purtat o conversație cu doamna secretar de stat Clinton când a venit la NATO, ne-am întâlnit, am avut o întâlnire între patru ochi, eu am fost invitată la Washington Uh, s-a organizat o vizită deja, eu am vorbit cu domnul Holbrook deja la telefon și ne vom reîntâlni sigur la Londra pentru conferințele ce se vor desfășura, organiza acolo. Eu doresc să consolidez dialog, dialogul uh, uh politic uh, transatlantic și sigur că trebuie să ne asigurăm că și parlamentarii au ocazia să o facă și fără a mă pronunța asupra documentului Parlamentului. În calitate de comisar pentru uh, comerț, uh, am, am întâlnit de multe ori cu congresmenii, cu uh, președinții comisiilor din Congresul American, pentru că e foarte important să recunoaștem importanța, uh, importanța rolului jucat de Congres în sistemul politic uh, al Statelor Unite. Sigur că și America trebuie să de, uh, recunoască mm, rolul Parlamentului European și sper că vom avea un dialog puternic între legiuitori pe viitor poate că putem să consolidăm acest dialog pe viitor. Da, doamna Pac, aveți multe speranțe. Uh, De, mm, vă pune speranțe mine. Mulțumesc uh, frumos. Uh, vreau să vă spun acum că lucrul cel mai semnificativ e că Uniunea Europeană are, trebuie să funcționeze foarte bine în uh, I'm realistic about... În EULEX, eu sunt realistă în legătură cu realizările pe care le pot avea pe termen scurt. Pot face niște propuneri care să ajute într-o zonă uh, cu multe probleme pe, uh, la momentul actual. Mulțumesc. Și acum Muniț, un minut. Ia, yeah, señor președinte. se referit usted... Mulțumesc, doamnă Ashton. Ați mai menționat Cuba și Columbia, însă relația strategică dintre Uniunea Europeană și, și, și America Latină merge mai departe de relația cu aceste două state și merită să fie aprofundată. Am avut summit cu Chile, cu Argentina și vom uh, trage de acolo un plan de acțiune care să determine uh, condițiile de dialog între cele două continente mandatul dumneavoastră, ce valoare adăugată va adăuga la această va aduce la această colaborare dincolo de Thank you, Chairman. Uh, rather over an hour ago, Lady Ashton. Domnul Schöpflin, uh, doamnă Ați spus în răspunsul doamnei Hautala, citez, mă interesează rezultatele, atingerea obiectivelor pe care dorim să le atingem. Sigur că da, însă politica externă este confruntată constant cu dileme. De exemplu, știu, știm că unul dintre potențialii parteneri strategici ai Uniunii Europene execută oameni și uh, posibil organizează uciderea unor jurnaliști de investigație. Cum credeți că e mai important să se organizeze? E mai important parteneriatul sau drepturile omului? Onorevole Iatenmachi, per un minut. Doamna Iatenmachi, un minut. Lady Baroness, Lissabonin sopimus. Doamna Ashton, conform tratatului de la Lisabona, obiectivul Uniunii Europene este promovarea păcii și a prosperității pentru uh, cetățeni. Într-adevăr, Uniunea Europeană a adus pace și stabilitate pe continentul european. Din păcate, prevenirea violenței și prevenirea conflictelor nu stau încă în centrul politicii Uniunii Europene. Credeți că Uniunea Europeană ar trebui să uh, încerce să-și asume un nou rol de promotor al stabilității, de uh, conciliator pe scena mondială? Trei minute pentru doamna Ashton. Uh, thank you. Uh, Madam... Mulțumesc, doamnă Muniz, în legătură cu America Latină sunt de acord că mai rămân multe de făcut. Trebuie să ne gândim la ce dorim, ce relații dorim să avem și cred că și președinția spaniolă are un mare interes în acest domeniu, ceea ce este foarte pozitiv. Unul dintre motivele de a avea un comisar care colaborează cu mine și se ocupă de aspecte regionale a fost că nu putem discuta numai cu state individuale, pentru că statele individuale se reunesc foarte adesea în grupări regionale. Și pentru mine e foarte important să mă asigur că avem o abordare strategică la nivel regional și vom încerca să facem acest lucru în acest domeniu și să dezvoltăm această uh, abordare și aportul dumneavoastră este binevenit. În ceea ce privește uh, raportul dintre economie și drepturile omului, exact nevoie de o abordare strategică. Drepturile omului sunt esențiale pentru noi, sunt uh, cărămizi fundamentale cu care este construită Uniunea Europeană și fac parte din dezvoltarea relațiilor noastre cu state din întreaga lume. Avem propriile noastre vederi, propriile noastre opinii, propriile noastre valori și dorim de asemenea să vedem că și alte națiuni se dezvoltă pentru a putea colabora cu noi în aceste domenii. Nu e vorba de o alegere, trebuie să avem ambele aspecte și să colaborăm pentru a le obține în Iatenmachi s-a referit la uh, anumite subiecte și vreau să-i spun următoarele. Trebuie să ne gândim la construirea păcii și la menținerea păcii. Și cred că și pentru ONU acest subiect este extrem de important. Trebuie să ne concentrăm atenția asupra ceea ce am putea face ca să ne asigurăm că promovăm și recunoaștem rolul pe care îl jucăm în prevenirea conflictelor. Am să vă dau un mic exemplu de care sunt foarte conștientă. În uh, reflexia post-Copenhaga. Am studiat anumite rapoarte referitoare la stabilitatea în lume și a devenit clar pentru mine că foarte multe state au probleme din cauza schimbărilor climatice, fiind afectate direct sau indirect. Uh, aceste schimbări pot crea haos în respectivele țări și se poate ajunge la conflicte. Deci trebuie să ne gândim atunci când ne uh, pregătim rolul în lume, trebuie să ne gândim cum anume susținem stabilitatea de care este nevoie pentru aceste subiecte, de exemplu. E doar un, uh, un exemplu. Construi, construirea păcii este necesară și trebuie să susținem toate aceste țări uh, și să ne bazăm pe valorile și pe opiniile noastre pentru a preveni conflictele. Să arătăm acestor state cum le putem ajuta economic, politic, dacă e în cazul și militar, ca să poată rezolva aceste respective probleme. Numai așa vom putea să ne îndeplinim rolul ce ne-a fost acordat. Onorevole, onorevole Zala, per un minut. Domnul Zala, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și întrebarea mea se referă tot la drepturile omului. Parlamentul European a decernat premiul Saharov organizației Memorial, organizației din Rusia. Încă o dată s-au uh, încălcat drepturi constituționale și unul dintre reprezentanții acestei organizații a fost arestat. Doamnă Ashton, cum intenționați să rezolvați aceste tensiuni pe termen lung foarte grave între valorile pe care este construită Uniunea Europeană și interesele Uniunii Europene în domenii precum apărarea, energia, securitatea și relațiile cu Iranul. Cum intenționați să reconciliați aceste contradicții pentru că nu ne-am dorit ca Rusia să se îndepărteze de valorile europene. Din contră, am dorit să se apropie de noi. Mulțumesc. Domnul Șib, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referă la partenerii din Est, mai ales la relațiile cu Rusia și cu Belarusul. Data trecută v-am adresat o întrebare, doamnă vicepreședinte, și mi-ați promis că îmi veți da un răspuns mai târziu. Întrebarea mea se referă în mod clar la Belarus, țară în care nu sunt respectate drepturile omului. Cum putem să inducem o schimbare în această țară? Mă întreb dacă prin inter, dacă, dacă relațiile economice sau drepturile omului au prioritate în relațiile cu partenerii din Est. Am o întrebare similară și în ce privește Cuba. Sunteți de acord cu abordarea propusă de către președinția asta spaniolă sau considerați că ar trebui să avem o altă abordare? Mulțumesc. Domnul Svensson, două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. iau. Uh, situația din Eritrea e comparabilă cu cea din Corea de Nord. Uh, situație foarte îngrijorătoare, deci. E adevărat, de asemenea, că Uniunea Europeană oferă ajutor pentru dezvoltare Eritrei, după cum o face și pentru alte țări, și e vorba de sume de milioane de euro care se îndreaptă spre Eritrea ca ajutor pentru dezvoltare. Doamna Ashton, vreau să vă întreb dacă doriți să profitați de acest canal de ajutoare uh, pentru Eritrea pentru a putea uh, să vă asigurați că se respectă drepturile omului și libertățile în această țară, pentru că există diverse cazuri de jurnaliști aflați în închisoare în Eritrea și asta este o, un fapt cunoscut. Po- poate mai, e vorba de mai mulți uh, ziariști aflați la închisoare decât în China. Asta ne indică ce se întâmplă în această țară. Uh, doamna Ashton, ne puteți spune cum intenționați să utilizați acest canal de ajutoare pentru dezvoltare pentru a încerca să rezolvăm această situație uh, de opresiune, situație inacceptabilă adoptată de statul eritrean față de cetățenii, proprii săi cetățeni. Mulțumesc. Are cuvântul doamna vicepreședinte pentru răspunsul său de trei minute. Um, Zala, in... Domnule Zala, nu știam că uh, acea persoană a fost arestată. Însă, Uh, eu mă refer mai ales la ce dorim noi să facem și nu la ce fac doar eu. Dorim să sprijinim organizații, uh, iar Parlamentul European are un rol foarte important, dar și Consiliul European, la fel ca și Consiliul pentru Afaceri Externe. E vorba de chestiuni pe care trebuie să acționăm împreună. Uh, care ar trebui să fie strategia pe viitor? Uh, sigur că modelul din trecut a dat rezultate bune, însă trebuie să îl revizuim, să vedem dacă putem obține rezultate mai bune. Nu am o soluție deocamdată la această problemă, însă cred că uh, claritatea trebuie să găsim un, uh, un mod foarte clar în ce privește pistele pe care le alegeri trebuie să fie cel mai important. Domnule Sichierski, aveți dreptate, nu v-am răspuns la întâlnirea precedentă în ce privește Belarusul. Știți că ne pregătim pentru alegerile din 2010 în această țară și în 2000 2011. Între timp, m-am informat. Știam foarte puțin uh, despre relațiile noastre cu Belarusul pe atunci, însă am aflat că Rusia dorește să creeze o uniune vamală cu această țară și care are uh, implicații foarte importante din perspectiva comerțului. Știu uh, că în iunie la Praga s-a lansat un dialog privind drepturile omului. A fost o ocazie foarte bună. Încă nu știu ce urmează să facem în viitor. Uh, Uh, însă cred că e foarte bine că s-a lansat un astfel de dialog și trebuie să sprijinim această abordare. Trebuie să mai uh, știm că avem și o rănuire a interzicerii de vize și ne dorim ca uh, Belarusul să facă progrese în ce privește liberalizarea vizelor și la Consiliu trebuie să aibă loc această dezbatere. Să vedem dacă continuăm să interzicem vizele și să vedem ce putem face. Sigur că trebuie să vedem ce se întâmplă cu această uniune vamală cu Rusia. Iată elementele pe care uh, mă bazez când formez acest puzzle al relațiilor cu Belarusul. Mi-ați mai pune o întrebare în legătură cu Cuba. Așa cum am spus și înainte, avem o politică foarte clară, e nevoie de unanimitate pentru orice schimbare la Consiliu și această politică a fost uh, dusă în ultimii 13 ani. Știu că în anumite state membre au fost exprimate îngrijorări tocmai în legătură cu uh, drepturile omului. Doream însă să vă spun că nu ar trebui să uităm, să vedem dacă nu putem face lucruri în plus sau nu putem introduce noi schimbări în această direcție politică pe care o urmărim pentru a obține mai mult eficientă. Am spus că în ultimii 13 ani am avut o politică, să vedem dacă a fost suficient de eficientă, dacă Consiliul poate face și mai mult, dar e vorba de o decizie luată cu unanimitate și așa rămâne și în prezent. Onorevole Cucan, un... Am Cucan, un minut. Mai uitat o întrebare, nu am uh, răspuns la întrebarea cu privire la E3-a, doamnă Svensson. Nu cunosc uh, situația în detaliu, însă principiul la care vă refereați în legătură cu folosirea resurselor noastre pentru a exercita presiune pentru a ne asigura că chestiuni precum drepturile omului, libertatea presei sunt respectate, e foarte importantă și de aceea această, aceste eforturi comune sunt foarte importante. Avem uh, o istorie uh, comună, politică, economică, câteodată și cu laturi uh, militare. Trebuie să vedem cum putem să facem ca lucrurile să se amestece mai bine o chestiune importantă pentru Eritrea. Minuto. Mulțumesc. Și acum, pentru un minut, ai cuvântul domnul Cucian. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, o salut pe doamna Ashton și vreau să-i pun o întrebare privitoare la regiunea Balcanilor de Vest, care este una foarte importantă pentru viitoarea extindere a Uniunii Europene. Vreau să v-ați referit pe scurt în introducerea dumneavoastră și în unele răspunsuri uh, și în răspunsul la întrebarea domnului Elco Cacin la această zonă, dar aș dori să ne împărtășiți gândurile dumneavoastră în uh, legătură cu care ar fi cea mai eficientă măsură pentru ca această regiune să fie inclusă în Europa, astfel încât să poată contribui la consolidarea și Uniunea continentului european și a Uniunii Europene. Ce calendar realist prevedeți pentru încheierea procesului de aderare și cum doriți să angajați în acest proces Serviciul de Acțiune Externă? Mulțumesc! Onorevole Gualtieri, per un minuto. Grazie. Domnul Gualtieri, acum un minut. Mulțumesc, doamna Ashton. Dumneavoastră vedeți cu, pe drept cuvânt ați citat printre prioritățile dumneavoastră Somalia, un teatru de război, de criză dramatică. Au loc aici uh, lupte violente chiar în acest moment la granița cu Etiopia și Uniunea Europeană este angajată într-una din cele mai importante misiuni ale sale din punct de vedere militar. Uniunea Europeană demarează proiectul unei, unei misiuni de formare a forțelor de siguranță în Somalia, se discute de uh, formarea uh, pa, gărzii de coastă și aș dori să știu ce credeți, care sunt perspectivele Somaliei și a angajamentului Uniunii Europene și ne puteți explica dacă recentul amendament decis de Consiliu către acțiunea comună pentru programul Atalanta în legătură cu monitorizarea acțiunilor de pescuit uh, înseamnă că misiunea Atalantei va fi și cea a protejarea um, pescarilor europeni sau a controlării pescuitului ilegal? Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, are cuvântul doamna vicepreședinte pentru 3 minute. Um, in terms of, uh, I've got two questions. Mulțumesc, am două întrebări aici, dacă am înțeles eu bine. Da, vreau să vă asigur că n-am înțeles greșit. În ce privește Balcanii de Vest, cred că evaluarea noastră a tuturor este că viitorul se află în relațiile țărilor din această zonă cu Uniunea Europeană și în ocazia ca acesta să facă parte din viitorul comun al Europei. Acum, în legătură cu unele țări din această zonă, procesul deja a fost demarat. Alte țări sunt gata să înceapă un dialog și cu aceste țări suntem și noi gata să dialogăm. M-am concentrat uh, pe Bosnia-Herzegovina răspunsul meu Uh, și este țara care mă îngrijorează cel mai mult uh, și să vedem cum vom putea rezolva problemele din această țară. Pentru asta avem nevoie de un dialog mai larg, extins, pentru a ne atinge rezultatele dorite, pentru că, de asemenea, acum 14 ani uh, se încheie acordul de la Dayton și jucătorii cheie, în legătură cu, uh, mai ales Statele Unite, trebuie implicate. Știți că președinția uh, suedeză a fost foarte activă în implicarea americanilor și așa mai departe, deci putem face multe în această zonă. Și uh, vorbesc în termen general, pentru că acum ne aflăm într-o situație în care privim, examinăm procesele pe care le avem în desfășurare cu 5 plus 2 eu vreau să spun foarte clar că rezultatele acestora trebuie să se refere la o țară care să aibă toate grupurile etnice din ea să fie respectate și care să aibă progrese economice. În legătură cu calendarul, acesta va trebui stabilit pentru a fi fezabil, dar foarte clar vă spun că trebuie făcute progrese, situația politică ne cere să uh, uh, uh, acționăm pe termen scurt, dar cum se va acționa concret Uh, încă nu pot să vă spun, trebuie să vorbesc cu, tot, cu toți actorii implicați din regiune. Cred că Serviciul de Acțiune Externă are un rol foarte important de jucat aici, în dezvoltarea dinamicilor pentru a acționa uh, în mod unitar în această zonă și în a conlucra cu ceilalți jucători din această zonă, mai ales în Bosnia. Avem implicate Turcia, Rusia, Statele Unite. În ce privește Somalia, noi trebuie să ne ocupăm și de Atalanta. Atalanta este un program valoros și foarte important. Uh, nu știu răspunsul în legătură cu pescuitul, voi verifica uh, să vedem să identificăm punctele în care se poate acționa. Ce e clar e că Atalanta este o misiune de succes, trebuie să ne asigurăm că avem capacitatea de a aresta și de a pune sub acuzare oamenii implicați în uh, procesul de piraterie din regiune și să vedem cum să ne sporim șansele. De asemenea, să vedem să vedem cum putem dezvolta acțiunea pe care o um, desfășurăm actualmente printr-un program de formare care deja s-a discutat la acest nivel. La parola all'onorevole eh, Dartmouth per... Mulțumesc și are cuvântul domnul Dartmouth pentru un minut. Baroness Ashton. Doamna Ashton, sunteți una dintre cei ați fost una dintre cei patru angajatori ale uh, CND și ați fost și uh, casier, uh, trezorier. Vreau să știu de ce acest lucru nu este trecut în CV-ul dumneavoastră și uh, dacă nu cum dacă nu cumva, dacă s-ar fi atins obiectivele acestei organizații, Europa de nu ar mai fi fost liberă astăzi. Ce Cred că după cel de-al doilea război mondial, evoluțiile au fost judecate de dumneavoastră cât se poate de greșit. Sunteți cumva o edit piaf a comisiei, nimic, nimic, nu regret nimic, cum spunea celebra cântăreață, sau veți uh, regreta aceste opinii și veți, vă veți cere scuze față de cei pe care i-ați indus în eroare? La replica de două minute al altora... Are răspunsul doamna alt reprezentant pentru două minute. Prego, You're replica on. lei per due You're minuti. On, I'm afraid. No, I'm not afraid to be on at all. I... Nu, nu mă tem deloc, dar mă gândeam că poate mai este și o întrebare legată de subiect și pertinentă. Bucuria democrației parlamentare este aceea că se poate discuta absolut orice și este minunat și e minunat și că ne uităm în Uniunea Europeană și vedem că 27 de state membre sunt implicate în acest parlament desfășurându-și drepturile democratice și aceasta este una din marile bucurii ale vieții mele. CV-ul meu este public, a fost public în întreaga mea carieră. Uh, și uh, de obicei uh, ce se discută dintr-un CV este ceea ce este pertinent pentru postul care, uh, pentru care se candidează. Cred că veți vedea acolo în CV-ul meu că niciodată nu am ascuns ce fac, nu mi-e rușine de ce sunt și de ce am fost. Când eram tânără am demonstrat pentru că credeam în abolirea armelor nucleare puteți să fiți împotriva metodelor pe care le-am folosit, dar nu puteți fi împotriva obiectivelor pe care le susțineam. Și uh, cred că trebuie să știți că niciodată nu am fost în Europa de Est. Am fost uh, cât se poate de pătimașa, am dorit să văd o Europa liberă și iată că acum o avem și am vrut să primesc această funcție tocmai pentru a susține valorile în care am crezut întotdeauna și cred că pe aceste principii este bazat și acest Parlament. Onorevole Scholz, per... Domnul Scholz, un minut. Onorevole Scholz. Frau Kandidatin, Herr äh, Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ashton, Spre deosebire de domnul Tanek, mă bucur de entuziasmul util de care ați dat dovadă când ați, combat, ați luptat împotriva înarmării nucleare și sper că nu a uh, scăzut eu aș dori ca neproliferarea să fie una dintre prioritățile dumneavoastră și mă interesează să știu ce putem face, pentru că această conferință privind uh, dezarmarea nucleară va avea loc în uh, New York și ar fi păcat să fie un eșec ca și uh, summitul privind clima de la Copenhaga, pentru că astfel s-ar pierde încrederea în politică și oamenii ar fi cumva dezamăgiți de activitatea politică. În ce privește revizuirea tratatului de neproliferare nucleară, cred că ar trebui să vedem dacă nu putem face ceva cu tratatele de la început. Deci ce puteți spune? Ce considerați că ar trebui să, fie, să facă Uniunea Europeană pentru ca această conferință să fie încununată de succes? Și mă întreb cum, ce am putea face în legătură cu această pierdere a încrederii de care vorbeam înainte? și cum putem să rezolvăm problema cu privire la tratatul inițial. Mulțumesc, aveți cuvântul pentru un răspuns. Mulțumesc. Uh, mie fiecare deputat uh, mi-e drag și sper ca toată lumea... Ce, ce credeți că o să spun când am început că mi-aș dori ca fiecare deputat deci mi-aș dori ca fiecare deputat să aibă același entuziasm uh, în combaterea armelor nucleare. Nu, știu că toți avem același obiectiv, poate că metodele sunt diferite. Așa cum am spus, cred că declarațiile președintelui american sunt foarte importante. Încă nu știu cum vom aborda această conferință, trebuie să discut acest lucru, bineînțeles, cu statele membre și trebuie să vedem dacă nu putem avea o voce comună foarte puternică. Însă e adevărat că importanța conferinței este foarte importantă și aveți dreptate și aceasta din două motive. În primul rând, cred că trebuie să dăm rezultate mai bune într-un context multilateral, în anumite instanțe. Eu nu aș descrie uh, summitul de la Copenhaga ca pe un eșec, ca alții. Nu, cred că vor, uh, vor fi consecințe pozitive retroactive și retroactiv ne vom da seama de acest lucru. Avem nevoie, deci, de o, de, de o pregătire foarte minuțioasă a acestei conferințe. Uh, când ai atâtea părți interesante, e foarte important ca toată lumea să-și aducă contribuția și pregătirea acestei conferințe a fost foarte importantă. Trebuie să ne îmbunătățim uh, performanțele până la conferința privind de la New York. Apoi, în legătură cu aceste conferințe, trebuie să începem această activitate timpuriu. Însă, eu nu urmăresc doar reducerea armelor nucleare, ci și felul în care această chestiune este abordată din punct de vedere strategic. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu anumite state din întreaga lume și, așa cum spuneam și înainte, problemele nu vizează doar construirea armelor nucleare, conversia eh, energiei nucleare în arme nucleare, ci și participarea Iranului. Va trebui să vedem cum abordăm această eh, problemă pentru conferință. Per un are acum cuvântul pentru un minut. Miesiąc temu obiecała Pani od... Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Acum aproximativ o lună, dumneavoastră ați răspuns unei întrebări pe care v-am adresat-o și pe care v-a adresat-o domnul Lanz Bersghis în legătură cu proiectul Nord Stream. Credeți că acest răspuns ar putea rezolva problemele legate de aprovizionarea Europei cu energie și în legătură cu Ucraina și Georgia. Mi-ați putea spune ceva în legătură cu relațiile Rusiei cu aceste două țări? Um, există oare lucruri care, pe care dumneavoastră le considerați anormale în aceste relații? Și acum o lună v-am pus o întrebare și în legătură cu uh, relația dumneavoastră cu Consiliul. Oare putem fi siguri că pe viitor noi, parlamentarii, vom fi invitați la summiturile care se, se vor desfășura cu Rusia, Ucraina și așa mai departe? Președintele, doamna Ashton are dreptul la răspuns pentru două minute. Mulțumesc. Într-adevăr, mi a adresat multe întrebări acum câteva săptămâni. Cred că în, ultim, în a doua zi de la preluarea postului. Dați-mi voie să vă spun acum puțin mai multe, pentru că sunt acum în a cincea săptămână sau așa ceva. În legătură cu Nord Stream, uh, Sigur, opiniile sunt foarte împărțite în legătură cu abordarea față de Nord Stream, dar eu am examinat acest sistem de gazoducte, oleoducte, am o hartă aici în legătură cu securitatea energetică și mă refer la ce am spus anterior. Trebuie să avem nevoie de o diversitate a furnizării și a surselor energetice dacă uh, vrem să ne rezolvăm problemele, necesitățile pe viitor. E, unul din probleme, e una din problemele cele mai importante de securitate cu care ne confruntăm și comisia, când va fi aprobată, va avea rolul cel mai important de jucat aici. Dar v-am mai spus de asemenea că importanța uh, uh, Uniunii Europene care să opereze ca Uniune este una uh, foarte mare. Sigur, am deschis-o simplist ca pe o șosea cu două sensuri, dar ideea e ca noi împreună să ne asigurăm securitatea aprovizionării cu energetice și să furnizăm căldură cetățenilor no- noștri. Asta este cel mai important și asta va fi abordarea mea. Uh, Eh, sigur că e semnificativă această problemă în legătură cu relațiile noastre strategice cu alte țări, cum ar fi Rusia pe viitor. M-am referit puțin eh, la Ucraina în legătură cu ce va trebui să facem pe viitor, să vedem cine va câștiga alegerile și mă bucur că Ucraina a reușit să-și plătească facturile. Am monitorizat foarte atent situația în ultimele zile și bine că s-a rezolvat. Sigur că femeiul uh, are un angajament foarte strâns cu Ucraina. Sperăm că lucrurile vor funcționa, dar vă spun că trebuie să așteptăm un rezultat al alegerilor prezidențiale pentru a putea vedea cum acționăm. În legătură cu Georgia, următoarea întâlnire se va desfășura la Geneva, cred că tot pe data de 28 și avem un reprezentant special care se va deplasa acolo. Avem un rol important de jucat uh, cu Georgia. Suntem uh, singurii reprezentanți la nivel internațional uh, prezenți acolo. Avem un rol important legat de monitorizare, avem un rol important de jucat și în legătură cu internaționalizarea acestui proces, dacă doriți să mă exprim așa, dacă îmi permiteți să mă exprim așa, pentru că toate, toți actorii cheie trebuie să se angajeze într-un dialog care trebuie să continue. Întâlnirea de la Geneva e foarte importantă în legătură cu progresele uh, pentru Georgia. Sigur că există implicații și uh, în legătură cu relația noastră cu Rusia și, are la, și cu relația Georgiei cu Rusia. Sigur, și uh, pe aceste aspecte trebuie să ne concentrăm. Îmi pare rău, dar nu mai am timp la dispoziție. Președintele, mulțumesc doamna Cec acum pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, în uh, unele din uh, răspunsurile dumneavoastră v-ați referit la subiecte foarte importante pentru mine și pentru grupul Verzi Ale. Politica comercială a Uniunii Europene, faptul că puneți Parlamentul European în centrul preocupărilor dumneavoastră, toate acestea sunt lucruri foarte bune, dar noi la grupul nostru suntem puțin dezamăgiți pentru că nu am auzit nimic mai specific în ceea ce privește viziunea dumneavoastră despre viitor. Am vrea să știm mai multe despre standardele dumneavoastră personale, obiectivele dumneavoastră personale pentru următorii ani. Vrem să știm dacă sunteți ministrul de externe ideal al Europei, pentru că noi nu vrem să fiți un ambasador a 27 de ministri de externe. Vrem ca dumneavoastră să fiți o femeie puternică care militează pentru o eh, Europa pro-pace și pro-prevenirea conflictelor. Cum veți realiza toate acestea, acestea în următorii cinci ani? Ce criterii aveți? Ce ambiții? Tot așteptăm răspunsul. Doamna Ashton, două minute, vă rog. În două minute, bine. Uh, am sperat că am transmis aceste idei la, chiar la început. Am să vă vorbesc despre un context specific, Serviciul de Acțiune Externă, și uh, să vedem dacă veți înțelege cum sunt eu de aici? Eu cred că este esențială tema securității cu S mic și cu S mare. Uh, dacă vă uitați la ce sarcini avem noi, Europa, în lumea întreagă, vă veți da seama că noi trebuie să colaborăm cu state terțe și să lucrăm în state terțe în domenii de siguranță climatică, siguranță economică. Pentru aici intră și comerțul, de care este responsabil comisarul respectiv. DigiTrade face foarte multe în acest sens și e vorba și de dezvoltare, e vorba de securitatea prin care statele să reușească să crească și să obțină creșterea economică ce, care să le permită să-și educe copiii eficient și să susțină populația eficient. Este vorba de uh, ocaziile pe care le oferim și modul în care lucrăm. Când lucrezi într-o delegație, într-o ambasadă europeană, nu știu cum o să-i spunem, nici nu mă interesează cum o să se numească, dar când lucrezi într-o anumită țară, acolo Europa își uh, uh, exprimă valorile susținând, susținând statul respectiv. Uh, și lucrând pentru a obține cea mai stabilă lume pe care o putem obține. E vorba de prevenirea conflictelor, e vorba de recunoașterea problemelor de securitate, fie că e vorba de combaterea terorismului sau a narcoticelor, de schimbările climatice, toate acestea sunt subiecte foarte importante cu care se confruntă întreaga lume. Și noi vom face acest lucru împreună cu partenerii noștri strategici, care au o contribuție foarte mare strategică, economică și militară uneori. Ideea este că parteneriatele trebuie să funcționeze, pentru ca noi să susținem populațiile din lumea întreagă ca să fie cât de, atât de libere pe cât este și societatea noastră. Două minute și cinci secunde, iată. Onorevole Lambsdorff. Pe... Domnul Lambsdorff, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ne apropiem de încheierea acestei audieri. Uh, și cred că dumneavoastră vă înțelegeți acum mai bine domeniile politice decât în decembrie, ceea ce e bine, dar unii dintre noi mai sunt încă îngrijorați de anumite chestiuni. Noi dorim mai mult pentru dumneavoastră, doamnă ministru, decât vă doriți dumneavoastră pentru dumneavoastră. Noi dorim ca Serviciul de Acțiune Externă să includă politica de vecinătate. Dumneavoastră credeți că e o idee bună că președintele a decis altfel. Noi dorim uh, să fie audiați diplomații de vârf în comisie ca să se uh, crească profilul politic al ambasadorilor noștri, dar dumneavoastră ați respins această propunere. În comitetul director pentru Serviciul de Acțiune Externă nu există niciun fel de reprezentare parlamentară. Așadar, cuvintele dumneavoastră legate de implicarea mai mare a Parlamentului par cam goale înaltul reprezentant, vicepreședintele Comisiei, joacă un rol foarte important și cred că trebuie să fiți foarte ambițioasă în tratarea chestiunilor instituționale. Mă uit la pagina 4 din răspunsurile scrise pe care ni le-ați trimis. Vă referiți la forțele militare ale Uniunii Europene din Afganistan. Eu credeam că nu avem forțe militare în Afganistan. Însă mă bucur că avem forțe armate, dar nu știu dacă avem acolo. Nu știu dacă noastră sunteți mulțumită. Doamna Ashton. Eu am încercat să răspund la întrebarea legată de relația dintre Serviciul de Acțiune Externă și politica de vecinătate. Uh, nu înseamnă că eu am pierdut această politică, înseamnă doar că este atât de importantă încât să aibă un comisar dedicat. Nu este separată de politica externă. Eu cred că este un lucru pozitiv faptul că avem un comisar numit care să-și asume răspunderea, care să încerce să fie mult mai implicat decât voi putea eu să fiu și care să se intereseze de toate statele vecine. Eu m-aș aștepta ca Parlamentul să ne ofere o listă a priorităților uh, care să excludă anumite state, însă acestea sunt totuși importante. Deci, vreau să fiu cât mai ambițioasă cu putință, dar în aceste ambiții eu încerc să fiu și realistă. Să-mi dau seama care sunt limitele fizice a ceea ce pot eu să fac și așteptările Parlamentului și ale Comisiei și ale Consiliului sunt în fericire cam aceleași, dar sigur că există și diferențe. Eu încerc să creez un nou serviciu complet nou, încerc să creez noi structuri politici și diferitele aspecte să fie incluse și încerc să răspund la tot ceea ce se întâmplă în fiecare zi. Cred că mm, vă puteți aștepta să fiu interes, cel puțin interesată și uh, uneori extrem de activă în anumite domenii, dar este o provocare enormă și eu am nevoie de cât mai multe persoane alături de mine. Și dacă voi reuși să fiu susținută de comisie, de cele 27 de state membre și de membrii Parlamentului, am mult mai multe șanse ca vocea pe care doresc eu să o exprim să fie auzită în întreaga lume. În comitetul director sunt persoane care muncesc, nu e un grup politic de nivel înalt. E vorba de persoane care trebuie să aibă rezultate, care trebuie să ofere cifrele pe baza cărora să discute Parlamentul. Sunt oameni care uh, sunt axați pe chestiuni concrete, nu de strategii mărețe. Și voi veni la Parlament înainte de a merge la Consiliu. Cred că v-am -am dat toate explicațiile în legătură cu șefii de delegație. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar știu că din când în când va trebui să mă depărtez puțin de poziția dumneavoastră. Dar acest lucru arată forța colaborării pe care doresc eu să o am. Severin, per un minut. Domnul Severin, acum pentru un minut. Mulțumesc, doamnă înaltă reprezentantă. Aici sunt și am urmărit această audiere cu, audien- cu atenție nu pentru a verifica cunoștințele, ci pentru a înțelege pe ce bază și în ce direcție vom putea coopera pe viitor. Oare sunteți de acord când spun că în relațiile noastre externe avem nevoie nu doar să fim reactivi, ci și să fim activi? Și pentru acțiune e nevoie de viziune și pentru viziune e nevoie de scopuri precise. Și pentru scopuri precise e nevoie de o conștiință clară a valorilor noastre și a identității noastre geopolitice. Așadar, dacă sunteți de acord cu cele spuse de mine, sunteți gata să conlucrați cu noi pentru a crea, pentru a, a, a concretiza această viziune, astfel încât să putem lucra în advans și nu doar în retrospectivă. Mulțumesc! Două minute per... Mulțumesc acum două minute pentru răspuns, doamna vicepreședinte. Um, yes? Răspunsul ar fi da. Very straightforward question. This is... Da, în sfârșit un răspuns foarte clar. Asta am vrut să dovedesc, că puteți da un răspuns clar. Uh, domnule Severin, nu uh, încerc să uh, evit răspunsurile, dar câteodată modul în care este formulată o întrebare îmi face imposibil să răspund cu da sau nu și asta este deliberat pentru că sunteți politicien și eu sunt politiciană și știu când se încearcă să fiu manipulată în a răspunde cu da sau nu. Dar dați-mi voie să dezvolt, pentru că am destul timp la dispoziție e un lucru comun, acest Parlament e comun nouă tuturor și e foarte important pentru mine. Sper că uh, uh, am colaborat bine cu Comisia pentru Comerț și um, președintele poate să confirme, sper. Parlamentul este important pentru mine și voi face și acum, uh, pe viitor, tot ce pot uh, pentru a conlucra. Poate că v-am uh, dezamăgit astăzi și lucrul acesta se va mai întâmpla pentru că uh, Uh, încercând să acționăm în comun, trebuie să acționăm cât mai eficient pentru toate uh, instituțiile, dar angajamentul meu este real. Sigur că uh, în această sală se af- uh, găsim multă expertiză, multă voință politică, dumneavoastră sunteți aleși, eu nu, deci am o răspundere în fața dumneavoastră care e născută din rolul pe care a jucat în societatea noastră din Europa și respect uh, uh pe deplin acest rol. Uh, Mulțumesc, domnul Preda, un minut. Mersi beaucoup, monsieur président, madame la euh, comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, în numele grupului PPE, după consultări, Aș dori să vă spun că ne bucurăm uh, de prezența dumneavoastră aici, o apreciem uh, uh, foarte mult în comparație cu prestația din luna decembrie. Vă mulțumim. suntem foarte mulțumiți de deschiderea de care dați dovadă în ce privește controlul bugetar și descărcarea bugetară și am dori să ne prezentați aceste aspecte mai în detaliu, pentru ca în încheierea reuniunii noastre să avem anumite concluzii. Însă suntem dezamăgiți în ce privește problema audierii ă, persoanelor care răspund emisiuni, pentru că e vorba de o întrebare de logică constituțională. Dacă dumneavoastră sunteți audiată, cred că ar fi bine să putem audia și colaboratorii dumneavoastră, cel puțin ă, conform unei logici instituționale foarte clare. Și aș dori să vă adresez și o întrebare. E vorba de cooperarea între dumneavoastră și noi în următoarele săptămâni am dorit să știm cum, în, în mod foarte concret, intenționați să implicați Parlamentul European în activitatea de pregătire acestui servici, serviciu pentru acțiune externă, înainte de publicarea unei poziții oficiale a Consiliului. Deci care sunt uh, măsurile pentru ca noi să avem o listă de priorități? Vă mulțumesc! Bine, ne îndreptăm către uh, final și de acum până la ora 16, doamna Ashton are timp pentru a răspunde la ultimele întrebări și comentariile și la comentariile domnului Preda și pentru o încheiere. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule Preda. Mulțumesc foarte mult pentru laudele dumneavoastră. Cu privire la descărcare, sunt la dispoziția dumneavoastră conform prevederilor tratatului. E foarte clar. Trebuie să vedem ce înseamnă acest lucru în ce privește așteptările dumneavoastră, în ce mă privește, pentru ca eu să mă pot ridica la înălțimea acestor uh, așteptări. Am spus înainte cât de important uh, este implicarea Parlamentului European. Am înțeles că circulă o propunere să avem o dezbatere în luna martie, cred că se caută o dată. Și să vedem dacă trebuie să implicăm și parlamentele naționale sau nu. E o propunere care a venit din partea dumneavoastră. Sunt în mâinile dumneavoastră. Decizia Consiliului trebuie luată în aprilie, calendarul este strâns, deci uh, să vedem ce e mai bun pentru dumneavoastră și să trecem rapid la fapte. Sigur că ușa este deschisă, trebuie să găsim doar datele care convin tuturor și sper să fie o ocazie bună și utilă pentru toți. Eh, se vuole... Mm... Președintele, dacă doriți să faceți un comentariu final în legătură cu întreaga audiere, puteți să o faceți, sigur, doamna Ashton, o încheiere, un cuvânt de încheiere. And, um, well, I'm still here. Încă sunt uh, aici. Aș dori să subliniez câteva lucruri. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor celor care mi-au mi adresat întrebări. Aș dori cu adevărat să mulțumesc tuturor. E foarte important pentru mine ca această audiere să fi fost audierea în care să-mi fi pus toate întrebările, la care să fi primit, poate nu toate răspunsurile, în orice caz, toate răspunsurile pe care eram în măsură să vi le dau. În al doilea rând, aș dori să îmi reiterez angajamentul față de Parlament pe care l-am subliniat. Uh, și în calitate de comisar am făcut acest lucru. Sper să, ca Parlamentul să fie un omolog pentru mine și eu sunt la dispoziția dumneavoastră, sigur, în limitele uh, de program. Apoi, această abordare cooperantă uh, pe care președinții de comisie au exprimat-o ar trebui să fie văzută ca atare și nu uh, ca un fel de deselenire. Nu, ar trebui să fie o cooperare între noi toți și vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-o dați pentru a coopera și cu ceilalți comisari în acest domeniu. Apoi, sunt foarte conștientă de importanța și valoarea activității cooperării cu Consiliul și uh, cred că experiența celor 27 de miniștri de afaceri externe este foarte importantă. Intenționez să cooperez foarte strâns cu ei pentru a beneficia de consilierea lor și pentru a mă asigura că îi reprezint în ceea ce facem în întreaga lume. Și, în fine, poate vi se pare ciudat, însă abia aștept să avem o ocazie ulterioară de a dialoga. Cu cât aprofundăm dialogul, cu atât mai mult înțeleg care sunt așteptările dumneavoastră în ce mă privește și înțeleg uh, problemele care vă preocupă pe dumneavoastră. Însă e foarte important ca între aceste întâlniri să puteți să mă abordați, să abordăm uh, chestiuni importante în cadrul grupurilor, în cadrul grupurilor întrunilor politice și poate și în alte instanțe. Întotdeauna ușa uh, biroului meu vă, va fi deschisă. Unii s-au uh, străduit din răsputeri să ajungă la această audiere. Vă mulțumesc tuturor, a fost o ocazie excelentă pentru mine și sper că și pentru dumneavoastră a fost la fel. Mulțumim